Allora diamo inizio. Sono particolarmente lieto di avere... Bună ziua, să începem. Îmi face o plăcere deosebită să vă salut la această întâlnire. Da, ministru Elena Espinosa, președinta în, în exercițiu a Consiliului, ministrul rur, rural, marin și natural din Spania. Domnia sa ne va prezenta prioritățile președinției spaniole în domeniul agriculturii. Este prima președinție care se desfășoară sub auspiciile tratatului de la Lisabona. După cum știți, acest tratat a adus modificări, introducând procedura de codecizie și pentru domeniul agriculturii. Practic, ar trebui să spun procedura obișnuită. Codecizia a devenit procedura uzuală. Consiliul și Parlamentul va avea răspundere, responsabilitate egală în procesul legislativ. De aceea va fi necesar să accelerăm și să accentuăm această colaborare între Consiliu și Parlament pentru a face față cu succes la problemele ridicate de situația curentă. Aș sugera de aceea ca în viitor să avem un reprezentant al Consiliului prezent la deliberările Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Parlamentului. De asemenea, aș dori ca Parlamentul și, într-adevăr, Comisia noastră să poată participa la întâlnirile Consiliului. Asta într-o formă pe care o vom stabili mai târziu. Așteptăm uh, multe de la președinția spaniolă, așteptăm multe de la perioada noastră de, în calitate de președintă Astăzi vom discuta împreună situația pacului după 2013 și în cadrul agendei 2020. Vom discuta problema competitivității agriculturii. De asemenea, vom aborda și rolul femeii în mediul rural. Doresc să mulțumesc reprezentanților comisiei care sunt aici cu noi în această dumneavoastră și fără alte introducere am să dau cuvântul doamnei ministru care va prezenta prioritățile președinției spaniole. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, onorați membri. Face o plăcere deosebită să fiu aici și să vă prezint programul de măsuri care se va desfășura sub președinția spaniolă președintele în exercițiu anterior v-a prezentat deja probabil aceste priorități. Ne confruntăm însă în prezent cu o situație nouă, mai ales ținând cont de faptul că agricultura intră acum în sfera procedurii de codecizie. Prim-ministrul al Spaniei va fi bucuros să colaboreze strâns cu dumneavoastră deciziile adoptate vor primi o legitimitate democratică sporită și vor răspunde mai bine la preocupările cetățenilor europeni. De aceea, dați-mi voie să prezint prioritățile noastre în materie de agricultură. Am să încerc să nu vorbesc foarte mult pentru a avea posibilitatea ca după aceea să vă formulați și noastre propriile întrebări sau să vă exprimați opiniile. Pentru președinția spaniolă, agricultura și alimentația sunt sectoare strategice. Ele oferă Uniunii Europene hrană la un preț acceptabil și obținute în condiții de eficiență a costurilor, totul în baza unui model de sustenabilitate economică. De asemenea, ne interesează lupta împotriva schimbărilor de climă și implicit protecția mediului înconjurător. Asta deoarece dorim să atingem scopurile de dezvoltare ale mileniului. Am discutat puțin situația pacului după 2013 și vom încerca să facem odată agricultura mai competitivă și să vedem care va fi rolul femeii în mediul rural. Dar revenind la viitorul pacului după 2013, acesta este primul nostru obiectiv. Dorim să avem o agricultură competitivă, durabilă și orientată spre piață. Acest lucru îl putem realiza doar dacă avem o politică agricolă comună puternică în viitor. Uniunea Europeană nu ar trebui să renunțe la acele politici care răspund la obiectivele stabilite prin tratat și care și-au dovedit uh, eficiența până în prezent. Noi considerăm că nu putem renunța la aceste politici comune. Politica agricolă comună asigură stabilitatea sectorului agricol. De asemenea, acesta trebuie să dispună de suficiente fonduri pentru că numai așa se va putea adapta la noile cerințe ale societății noastre. Discuția privind viitorul politicii agricole comune nu este una nouă, a început înainte de negocierile privind uh, control de sănătate și a fost și a fost discutată și de președinția anterioară. De aceea, pentru președinția spaniolă, este foarte important să poată gestiona criza legată de această politică agricolă, politică agricolă comună. A doua prioritate este sporirea competitivității în domeniul agricol și a industriei alimentare. Sperăm să continuăm investițiile în cercetare și dezvoltare pentru a putea diversifica producția și a stimula industria. De asemenea, pentru a câștiga acces la noi piețe internaționale. Vom continua negocierile cu țări terțe pentru a putea păstra standarde înalte și a încheia acorduri reciproce privind standarde comune referitoare la bunăstarea animalelor și alte aspecte. Un alt obiectiv se reprezenta de îmbunătățirea funcționalității, funcționării lanțului trofic pentru a crea un echilibru între diferitele componente ale acestuia. În munca noastră ne vom baza pe comunicarea strânsă cu Comisia și astfel vom încerca să îmbunătățim toate aceste aspecte ale componentele lanțului trofic. agricultura produce doar 2% din uh, produsul intern al comunității, dar oferă mai bine de 13% din locurile de muncă la nivel european. Companii din sector, din acest sector s-au dovedit mai rezistențe la criză uh, decât uh, companii din alte sectoare. Să încercăm deci să devenim și mai competitivi, generând noi locuri de muncă, generând noi venituri și, de asemenea, o bunăstare care să treacă de frontiere și să ajungă și la alte țări. A treia prioritate a acestei președinții se leagă de rolul femeilor în viața rurală. În zonele rurale, populația este tot mai îmbătrânită, forța de muncă este în principal masculină și femeile au foarte rar un cuvânt de spus. Prin urmare, această președinție dorește să formuleze o serie de politici privind egalitatea de șanse a femeilor și de implicare sporită a acestora în viața rurală, pentru că femei, fără femei nimic nu este posibil. Înainte de a încheia, am să menționez doar uh, câteva alte aspecte prioritare, esențiale. De exemplu, vom continua negocierile cu OMC-ul, vom continua simplificarea legislației europene, asta mai ales în materie de condiționalități, și în vederea rezolvării problemelor din sectorul produselor lactate. De asemenea, vom continua să ne ocupăm de protecția animalelor și sperăm că vom reuși să încheiem aceste discuții cât de curând posibil pentru a duce la bun sfârșit activitățile demarate sub președinția suedeză. După cum vedeți, în acest semestru ne confruntăm cu multe, multe provocări și sper să putem continua această muncă într-un spirit de prietenie și colaborare. Suntem optimiști în materie de progres în sectorul agricol și sunt sigură că pot conta pe colaborarea dumneavoastră, în mod cer dumneavoastră puteți conta pe colaborarea mea în calitate de președinte în exercițiu și de ministru al mediului. Vom lucra împreună pentru o Europa mai puternică pentru cetățenii noștri și pentru ca drepturile și libertățile acestora să fie mai bine protejate. Sunt sigură că vom reuși să ne atingem multe dintre obiectivele pe care le-am formulat. Vă mulțumesc! Grazie Elena Espinosa, grazie per questa tua Mulțumim doamnei Elena Espinosa pentru această prezentare o politică agricolă comună puternică pe viitor și nu o renunțare la politica agricolă comună. Acestea ar fi liniile principale de urmat în discuția noastră cu Comisia. În materie de competitivitate, aici ne-am putea concentra și pe reciprocitate, aș spune eu noi respectăm standardele în materie de sănătate animalelor, siguranță alimentară, protejarea mediului înconjurător și discutam în această dimineață despre legătura dintre agricultură și schimbările de crime. E nevoie ca aceste legături să fie respectate și în țările care exportă produse agricole pe piața europeană. Deci reciprocitatea, prin urmare, este foarte strâns legată de competitivitate. Voi începe acum dezbaterea și îi voi da cuvântul domnei Elizabeth Iegla. Nu-mi cer scuze, doamna Garcia. Domnul ministru, vă mulțumesc că ați venit să ne prezentați prioritățile Spaniei. Situația de astăzi a agriculturii prezintă într-adevăr cu multe probleme, dar și cu multe avantaje și oportunități. Sectorul a avut de suferit destul de mult în ultima perioadă. Noi ne-am întâlnit nu de mult cu viitorul comisar și am auzit că viitoarele politici uh, se vor concentra pe niște direcții specifice. Dar aș avea două întrebări. în legătură cu acordurile dintre Uniunea Europeană și țări terțe, în special arocul din, acordul dintre Uniunea Europeană și Maroc, încheiat cu trei săptămâni în urmă. Noi am făcut o serie de concesii unor țări terțe, cum este și Marocul. producătorii din Uniunea Europeană trebuie să facă față unor cerințe suplimentare în raport cu concurenților din țările terțe. După cum agricultorii europeni știu foarte bine, în Parlament noi ne vom opune acestui acord. În Consiliu se pot urma două um, căi odată se aprobe acordul sau, în al doilea rând, să se găsească măsuri pentru a se asigura că ambele părți respectă termenii acestui acord. Acest lucru este posibil și necesar, însă am văzut că în multe cazuri țările terțe nu au respectat termenii acordurilor încheiate. În final, aș dori să revin la viitorul politicii agricole comune. Ministerul nostru a publicat un document Salutăm poziția pe care ați adoptat-o. Totuși, acolo încă se vorbește de cofinanțare și după 2013. Care este exact poziția noastră cu privire la politica agricolă comună? Am auzit zvonuri conform cărora guvernul Sarkozy s-ar opune acestei idei. În final, există posibilitatea unei politici comune europene în domeniul pădurilor. Este această posibilitate una reală? În această dimineață am discutat probleme de mediu. E bine, adesea noi vorbim și vorbim, dar nu avem banii necesari punerii în aplicare acestor politici. Documentul dumneavoastră privind viitorul politicii agricole comune nu se referă la chestiunea surselor de venit. Venit garantat, prețuri garantate, nu suntem de acord cu așa ceva. Statele Unite lucrează cu un sistem de prețuri garantate. Ce vom face în materie de prețuri garantate în noua politică agricolă comună? Vă mulțumim, cum domnul Santos. Vă mulțumesc. Meu nome pessoal Aș dori să încep prin a saluta prezența doamnei uh, ministru aici și prin a-i ura toate cele bune pe durata președinției uh, din partea mea personală și din partea grupului meu. Vreau să spun că avem așteptări, așteptări mari din partea dumneavoastră. Mai întâi uh, vreau să spun că nu e neapărat obișnuit pentru noi să primim în rândul nostru un ministru care este în același timp ministru pentru mediu și ministru al agriculturii. Se pare că guvernul spaniol a făcut o, o mișcare bună aici, anticipând uh, legăturile tot mai sporite dintre mediu și agricultură. Sunt foarte încântată uh, să văd care sunt prioritățile pe care le-ați stabilit pentru noi. Doriți o politică agricolă comună puternică în Europa. Spuneați de asemenea și că sectorul alimentar și agricultura reprezintă uh, niște sectoare cheie. Azi dimineață am avut o audiere care viza legăturile dintre agricultură și uh, schimbările climatice, uh, pornind de la uh, raportul colegului meu, Stefan Lefol. Și din acea audiere am putut trage concluzia că există o nevoie de a consolida uh, elementul schimbării climatice în cadrul PAC și asta trebuie făcut uh, într-o manieră uh, pragmatică, nu speculativă. E important de asemenea uh, ca ocuparea forței de muncă să ofere credibilitate PAC. Aș dori acum să vă adresez o întrebare. Avem uh, o mare provocare înaintea noastră, mai ales în următorii doi ani. Uh, deocamdată lucrăm în cadrul acestui proces de reformare și principalele probleme vor fi reprezentate de buget, la care nu mă voi referi acum, Doamnă ministru, dumneavoastră chiar spuneați că pacul ar trebui să beneficieze de un buget suficient, dar mai avem și o altă problemă, și anume trebuie să decidem ce model dorim pentru agricultură. Acest aspect controversat este uh, reprezentat de uh, criteriile uh, la bază, care vor sta la baza ajutorului direct. Cred că acesta trebuie să fie decuplat total de producție până în 2013. Prin urmare, care sunt uh, ideile dumneavoastră în acest domeniu? Care credeți dumneavoastră că ar fi criteriile adecvate pentru a veni cu uh, o politică agricolă comună mai corectă, mai echilibrată pentru regiuni, pentru state membre, pentru fermieri? Mulțumesc. Urmează domnul George Line. Mulțumesc. Aș dori să urez și eu bun venit uh, doamnei ministru aici și să salut uh, observațiile ei și mai ales angajamentul vis-a-vis de o politică agricolă comună și de uh, o, un accent pus pe durabilitatea acestei politici în cadrul Uniunii Europene. Aș dori să mă întorc la un aspect cheie identificat de doamna ministru în prezentarea sa, și anume asigurarea faptului că obține mai multă uh, stabilitate uh, pe piață, pentru că am uh, observat că a existat o puternică volatilitate pe piață, mai ales în domeniul produselor lactate, ceea ce a um, dus la o alterare a prețurilor dumneavoastră considerați că trebuie învățate anumite lecții din această criză a laptelui sau ce acțiuni vă gândiți să luați Uh, pentru a uh, evita o posibilă viitoare criză. Și cum am putea găsi o metodă mai eficientă și mai rapidă de a ieși uh, dintr-o criză? și mai ales considerați că avem nevoie de alte tipuri de instrumente pentru a încerca să față, facem față unei viitoare crize care ar putea deteriora prețurile în defavoarea fermierilor? Mulțumesc foarte mult, George. Uh, Martin Heusling are cuvântul. Doamnă ministru, aș dori să vă uh, salut și din partea uh, grupului meu și sperăm că vom coopera bine cu dumneavoastră. Astăzi v-am ascultat cu atenție și mi se pare că ați stabilit exact prioritățile care sunt necesare. Evident, aici, în Comisia Agri, noi încercăm să cooperăm mai strâns cu dumneavoastră, astfel încât să fim implicați în totalitate în procesele de luare de decizii. Așadar, să nu uh, ni se uh, prezinte doar lucrurile gata făcute, vrem să fim implicați așadar într-un schimb de informații cu dumneavoastră, să existe deci un schimb instituțional de informații. Mă bucur că ați discutat despre importanța agriculturii și uh, a sectorului uh, agricol pentru producția uh, de alimente, pentru că în timpuri de criză economică este important să ne axăm pe problema ocupării forței de muncă în acest context. Spuneați că agricultura generează multe locuri de muncă și, evident, aici consolidarea poziției femeilor este de o importanță deosebită. Femeile pot să activeze în agricultură chiar și uh, cu jumătate de normă și activitatea lor ar trebui recunoscută. Uh, în ultimele șase luni, în cadrul grupului nostru, noi uh, am fost afectați de uh, criza produselor lactate și am dorit să știm dacă veți veni cu idei proaspete în cadrul grupului de înalt nivel. Oare încă mai negociați uh, uh, mecanismul pieței uh, până în 2013 în acest sector? Putem discuta și acest lucru cu dumneavoastră. Și acum încă un aspect care nu a fost menționat până acum, al biodiversității. Până acum ne-am stabilit niște ținte, dar n-am reușit să le și atingem. Cred că agricultura are un rol major de jucat aici, prin urmare, cum veți introduce acest factor în ecuație în viitor? Și acum uh, să intru în detalii în legătură cu un anume punct. Vorbeați de o restaurare a unui echilibru pe uh, piață, un echilibru al pieței. Uh, și uh, să consolidați uh, normele uh, agricole în contextul pieței. Cum veți dori să faceți acest lucru? Cred că și Jose Bove se va exprima astăzi aici în legătură cu acest subiect, pentru că el reprezintă marea provocare pentru următoarele luni. Cum vom reuși să nu distorsionăm piața, ci să o stabilizăm? Și apoi, în cele din urmă, în legătură cu OMC-ul, sunteți de acord cu ideile noului comisar în ceea ce privește afirmația sa că am ajuns cât se poate de departe și că acum noi nu mai putem face concesii ca și Uniune. Mulțumesc foarte mult lui Martin Hostling. Uh, am uh, ascultat acum opiniile uh, grupului. Și acum îi dau cuvântul doamnei Iegler. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Doamnă ministru, bun venit uh, astăzi aici, în cadrul comisiei noastre. Uh, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați stabilit aceste priorități ale președinției spaniole și că ni le-ați prezentat. În Consiliu ați prezentat o viziune similară din câte am înțeles eu din declarațiile dumneavoastră. Am înțeles așadar că veți fi un uh, actor cheie și că veți uh, coopera bine cu noi, ceea ce ne va consolida tuturor poziția în următoarele șase luni, cel puțin aceasta este impresia mea. Și vă rog să arătați uh, acest spirit de cooperare vis a -vis de comisia noastră. În ceea ce privește dezvoltarea rurală, mă bucur că uh, acest subiect a devenit o prioritate pe durata președinției dumneavoastră, însă haideți să nu vorbim doar despre femeile care lucrează la ferme, pentru că mediul rural trebuie uh, văzut uh, într-un sens mai larg. Uh, cum putem oferi oportunități tinerelor femei în agricultură și dincolo de agricultură, în turism și în alte sectoare de activitate care au legătură cu uh, agricultura și aceasta pentru a găsi locuri de muncă femei femeilor pentru că acestea să poată deci avea acces la piața muncii. Acest aspect este foarte important. Apoi, în ceea ce privește dosarul experimentelor pe animale, ați menționat și acest subiect ca unul care va beneficia de atenția dumneavoastră. Există deja acorduri cu majoritatea grupurilor și cu președinția suedeză în legătură cu acest subiect și întrebarea mea este următoarea ce vom face de acum înainte, care vor fi următoarele etape în ceea ce privește experimentele uh, pe animale, astfel încât uh, să uh, rezolvăm chestiunea cât se poate de repede. Mulțumesc foarte mult. Doamna Garcia Perez are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, mă alătur și eu mulțumirilor exprimate de colegii mei și vă mulțumesc pentru faptul că ați făcut această prezentare a priorităților președinției spaniole. Uh, acum când dezbatem viitorul uh, PAC. Cred că uh, toată lumea dorește ca Parlamentul să se implice și să își asume un rol conducător în conformitate cu tratatul de la Lisabona și să joace așadar un rol activ în procesul decizional atunci când uh, vorbim despre activitatea de coordonare dintre instituții, cred că trebuie să jucăm un rol mai important. În prezentarea dumneavoastră ați spus că agricultura este un sector strategic. Este așadar uh, absolut esențial uh, să mm, subliniem că acesta este un, un sector cheie care ne va permite să facem față tuturor provocărilor cu care ne confruntăm acum în Europa și în întreaga lume. Uh, siguranța alimentară este o chestiune absolut esențială și de care trebuie să ținem seama. Apoi, uh, tot ceea ce se face în domeniul uh, agricol, în, avem, există mai multe programe în cadrul uh, Uh, Uniunii Europene, le, avem, le confruntăm cu acest uh, exod rural, ori avem nevoie de agricultură pentru ca uh, spațiul rural să rămână activ și populat, pentru ca oamenii să continue să lucreze la țară. Am câteva întrebări în legătură cu prioritățile pe care le-ați prezentat. Cum credeți că vom aborda reforma PAC între 2013-2020. Dezbaterile continuă pe această temă și aici, în Parlamentul European, am avut uh, ocazia să discutăm pe această temă în diverse audieri. La ce anume v-ați gândit pentru a promova competitivitatea în agricultură? Și, în fine, revenind la rolul uh, femeilor în uh, viața rurală și în mediul rural, E bine, cred că și aceasta este o prioritate esențială uh, în conformitate cu unele măsuri care au fost deja aplicate de către guvernul spaniol. Uh, în multe situații, uh, în multe gospodării, la multe ferme, se demonstrează nevoia de a pune pe picioare o astfel de politică. Dar ea nu a fost extrem de vizibilă până acum. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Și acum domnul Niculescu. Îi mulțumesc ministru pentru prezența domniei sale astăzi în fața comisiei noastre și doresc mult succes. Uh, la fel ca mai mulți dintre colegii uh, care au vorbit deja, uh, aș fi vrut să rog pe doamna ministru să prezinte mai pe larg elementele inițiativei privind rolul femeii în mediul rural, eu provin dintr-un stat în care 40% dintre cetățeni trăiesc în mediul rural și, în mod evident, cel puțin jumătate sunt uh, femei. De asemenea, pentru că a menționat deja problema îmbătrânirii populației rurale, doresc să o întreb pe doamna ministru dacă președinția spaniolă are intenția de a aborda și unele probleme legate de sprijinirea tinerilor fermieri. Vă mulțumesc și încă o dată mult succes! Grazie, Niculescu. Mulțumesc, domnule Niculescu, și acum domnul Martinez. Mulțumesc, domnule președinte. Adevărul este că aceste priorități pe care le-ați menționat uh, merită să fie susținute și, într-adevăr, corespund politicilor pe care le punem uh, în aplicare în țările noastre. Ne putem identifica și regăsi foarte bine în aceste politici. Și acum câteva comentarii. În primul rând și în legătură cu ceea ce a spus uh, colegul meu Perez, cred că suntem întru totul de acord cu prezentarea dumneavoastră. Nu putem accepta să reducem uh, finanțarea uh, PAC, dar cum putem împăca acest lucru cu angajamentul pe care ni l-am luat de de a trece și alte politici la nivel comunitar. Nu dorim ca politica agricolă comună să fie singura politică comunitară, ci dorim să continuăm să facem progrese Uh, inclusiv cu uh, PAC-ul. Deci cum putem să facem treaba asta fără să reducem bugetul? Fie uh, ne gândim atunci la cofinanțare, fie la o creștere bugetară, ceea ce s-ar dovedi indispensabil în uh, conformitate cu um, obiectivul stabilit de tratatul de la Lisabona. Avem uh, sectoare foarte puternice uh, care sunt perfect conștiente de faptul că această felie de buget alocată pacului este foarte mare. și care poate să pară că reduce finanțarea în uh, alte sectoare. Așadar, aș dori uh, să vă rog să comentați asupra unui aspect care mă interesează foarte mult, și anume ajutoarele umanitare. Atunci când vorbim despre acordurile semn, acordul semnat cu Maroco, de exemplu, Marocul, de exemplu, trebuie să știm care sunt regulile jocului. Nu modificăm am, uh, acorduri, nu? Nu le amendăm. Fie le ratificăm, fie nu le ratificăm, dar de modificat nu le modificăm. Nu putem să vorbim de modificarea unui lucru care nu e modificabil. Și, deci, când discutăm aceste lucruri, uh, există un, un risc, un uh, pericol de a deveni superficial în discuția noastră. Apoi, în legătură cu uh, produsele importate din uh, țări terțe. Dacă este să aleg între uh, roșiile importate și uh, uh altele care, care vin uh, azi, cartofii prăjiți care vin, atunci trebuie să, uh, să decidem pe care dintre ele le preferăm. Păi dacă Eh, nu trebuie să uităm nicio clipă că suntem eh, actori pe o scenă globală. Vorbim despre uh, faptul că eu știu, Spania sau produsele, producătorii spanioli sunt amenințați de cei din Maroc deci despre această concurență. Ne bucurăm foarte mult să vă avem printre noi așadar și să ascultăm uh, prezentarea și răspunsurile dumneavoastră. Știm că activitatea primului uh, ministru spaniol, deci suntem la curent cu această activitate și sunt absolut convinsă că există un rol important de jucat și pentru femei aici. Mulțumesc, domnule Martinez. Și acum, domnul Aniu. Mulțumesc, domnule președinte. Trei lucruri. Chiar dumneavoastră ați făcut uh, aluzie mai, mai devreme, și anume ați vorbit despre acea reciprocitate a mecanismelor comerciale. Ne putem confrunta cu acest lucru în doi ani, când în Italia și în special în Spania, uh, producătorii nu mai pot să uh, producă uh, um, ouăle la, la în cușcă. Ori, care sunt, în cadrul relațiilor cu OMC-ul, Uh, nu ni se permite să interzicem importurile uh, pe uh, bază de metoda de producție adoptată. Știu că aceasta este o provocare și aș vrea să vă întreb cum, facem față, cum vom face față acestei provocări. În, apoi, în legătură cu rolul femeilor în agricultură. Mă întreb dacă vorbim aici de o aspirație, de o ambiție sau dacă se vor pune și niște bani pe masă pentru a finanța acest lucru. Uh, um, veți încuraja angajatorii să angajeze femei, îți vei, îți vei obliga? Uh, în general, în agricultură există femei care lucrează în crescătorile de uh, păsări, dar rolul cel mai important l-au mașinile agricole și șoferii care conduc tractoarele pe uh, terenurile arabile. Uh. Și, în fine, acest teribil cuvânt, schimbările climatice. Ne îmi puteți demonstra că orice decizie care a fost luată aici, în acest domeniu, uh, a fost bazată pe o metodologie științifică? Mulțumesc! Și acum Stefan Le Foll nu e ușor să iei uh, cuvântul uh, acum, pentru că uh, nu e, poate nu sunt la fel de plastic în exprimarea mea. Eu am susținut întotdeauna creșterea rolului femeii, inclusiv în agricultură și mă bucur să constat că aceasta este un, o prioritate a președinției spaniole, nu putem decât să o susținem. De asemenea, împărtășesc obiectivele stabilite uh, Uh, pe baza a ceea ce este industria agroalimentară europeană și categorii trebuie să ținem seama de faptul că aceasta generează și uh, păstrează o serie întreagă de locuri de muncă. Dar e adevărat că politica agricolă este și politică alimentară. Aș mai adăuga însă ceva, pentru că sunteți și ministru al mediului. Uh, Uh, și am uh, fost la Zaragoza la un colocviu unde ați intervenit în calitate de ministru al mediului. Deci, dimensiunea de mediu, pentru că agricultura trebuie să fie alimentară, trebuie să fie și ecologică. Deci, această dimensiune trebuie integrată neapărat și vreau să știu dacă sunteți de aceeași părere cu mine. Apoi, în această dezbatere cu privire la noua PAC, vă veți implica în dezbaterea privind uh, marile orientări care ar putea fi propuse de către Comisie pentru perioada post-2013 și mai ales în ce fel, uh, cum, ce fel de politică agricolă putem uh, imagina post-2013 în comparație cu cea de astăzi. Într-unul din documentele privitoare la obiectivele Ministerului Agriculturii din Spania am găsit niște idei foarte interesante uh, Uh, în legătură cu uh, aceste elemente și v-aș invita să le precizați. Întrucât, așa cum ziceam, susțin obiectivele dumneavoastră uh, și președinția spaniolă în următoarele luni. Mulțumesc! Mulțumesc, Ștefan. Mai sunt încă șapte persoane care s-au înscris la cuvânt. Începem cu domnul Jose Bove. Doamna ministru, domnule președinte, am trei întrebări adresate doamnei ministru. Prima este o întrebare conjuncturală și anume, care este situația, uh, pentru că în Grecia, după cum știți, există o mobilizare foarte puternică a țăranilor, a agricultorilor care sunt cu miile pe stradă, străzile și frontierele sunt uh, blocate, deoarece agricultorii din Grecia trăiesc o situație foarte gravă, uh, care de fapt s-au mai confruntat și alții. În numele Consiliului ați decis deja să interveniți uh, vis-a-vis -vis de situația acestor oameni, a agricultorilor greci și dacă da, ce intenționați să faceți? A doua întrebare. Comisia eh, deja eh, de mai multe ori eh, și la sfârșitul lui 2008 a arătat că partea din plus valoare din produsele agricole, deci acea parte care ajunge la agricultori de la 31% în 95 a ajuns acum la 24%. Deci cifre arătate uh, de către comisie. Deci, agricultorii astăzi înseamnă că sunt mai prost plătiți uh, și cea mai mare parte a plus valorii se îndreaptă spre uh, marile companii producătoare sau de distribuție în domeniul agroalimentar. Așadar, dacă acest lucru vă preocupă, ce soluție intenționați să găsiți? Și, în fine, în al treilea rând, așa cum arăta și colegul Ausling, acest an, 2010, este anul biodiversității. Și am vorbit de această biodiversitate în general. Eu vreau să vorbesc de biodiversitatea agricolă, pentru că astăzi în Europa uh, și în Spania ne confruntăm cu o problemă legată de posibilitatea ca producătorii uh, biologici, care de produse biologice, să poată uh, produce uh, Uh, să zicem, uh, porumb care să nu fie uh, modificat genetic. Deci cum putem respecta dreptul lor de a face acest lucru? Pentru că în unele țări se practică acest lucru, în altele nu. Cei care nu doresc să, să folosească produsele modificate genetic, genetice se găsesc în situația de a vedea că recoltele lor sunt deja contaminate. Mulțumesc! Mulțumim domnului Bove. Următorul vorbitor. Vă mulțumesc. Aș dori și eu să mulțumesc domnului ministru pentru prezentarea domniei sale, prezentare privind obiectivele prioritare ale președinției spaniole. Aș dori să continui practic de unde s-a oprit uh, domnul Jose Bove și să spun că, într-adevăr, da, cam așa ar putea fi descrisă situația din Grecia, unde fermerii au ieșit pe străzi și au blocat circulația. Asta nu se întâmplă doar în Grecia, ci și în zonele frontaliere cu Bulgaria, de exemplu. Mesajul acesta ne arată cât de disperați sunt oamenii din zona rurală din Grecia și sunt sigur și din alte țări. Aici sunt efecte ale pacului. Eu aparțin grupului uh, PPE. Ideea este că modelul actual nu este bun pentru producție și nu este bun nici pentru consumatori. Cine sunt beneficiarii? Multinaționalele, firmele, corporațiile agroindustriale. De asemenea, multinaționalele implicate în distribuția alimentelor, în distribuirea alimentelor. Președinția spaniolă intenționează oare sau va pune pe picioare mecanisme de sprijin cu privire la diferite piețe și produse agricole. De exemplu, se va oferi sprijin sectorului lactat, produselor lactatelor. S-a făcut așa ceva, dar nu, nu, nu sunt sigur că era neapărat justificat sau legitim. Pe viitor vom putea vedea exemple similare pentru producția agricolă, să spunem, în materie de depozitare în al doilea rând, în materie de PAC după 2013, Sigur, o dezbatere considerabilă o să înceapă pe durata acestei președinții privind viitorul pacului după 2013. În acest context, în, și în, având în vedere runda Doha, credeți că oferta făcută de Uniunea Europeană este suficientă? Evident, negocierile durează de multă vreme, dar am mers atât de departe cât puteam merge cu adevărat? Sau va fi un nou mandat pentru Comisie să continue aceste negocieri? Comisia, sigur, va duce greul acestor negocieri. Vă mulțumesc. Doamna Kenyete. Doamna ministru? Vă mulțumesc pentru prezentarea priorităților. Eu vin din Letonia, o țară afectată foarte grav de criza economică. Într-un timp extrem de scurt, o jumătate de miliard de euro practic au dispărut din buget. Acestea au avut efecte considerabile, în special asupra fermierilor, mai ales asupra producătorilor mici. De asemenea, agricultorii din uh, Letonia primesc acum de șase ori mai puțin în plăți directe decât agricultorii din alte state membre, din vechile state membre. De aceea, aș avea o solicitare pentru președinția spaniolă. În aceste șase luni vor avea loc primele discuții serioase privind reforma politicii agricole comune și direcția în care această politică va trebui să se dezvolte. Pentru mine și pentru unul dintre principiile de bază, este foarte important să ne concentrăm asupra distribuției echitabile a acestor plăți directe. Va trebui să găsim niște criterii mai omogene ca să asigurăm egalitatea între toți producătorii agricoli din Uniune. Un alt aspect asupra căruia aș dori să vă atrag atenția se referă la modul în care membrii Parlamentului pot participa la procedura de codecizie în probleme de agricultură, asta după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. N-a trecut foarte mult timp de atunci și, evident, președinția spaniolă va de- trebui să dea dovadă de creativitate în materie de punere în aplicare a acestei proceduri de codecizie. Va trebui să creeze un precedent, practic. Să membrii Parlamentului sunt cel mai apropiați de cetățenii Uniunii Europene și de aceea consider că, și Europe, că opinia noastră va trebui să fie luată în considerație. În ultimul timp s-a discutat foarte mult problema pilonilor politice agricole. Se zvonește că fondurile de dezvoltare rurală vor trebui să fie direcționate spre portofoliile regionale ca finanțare pentru proiecte de dezvoltare regională. Aș dori să aflu care este opinia dumneavoastră din acest punct de vedere. Vă mulțumesc. Domnul Sikieski. Vă mulțumesc, domnule ministru. Agricultura europeană este extrem de diversă. Avem ferme de diferite dimensiuni, mari sau mici, depinde unde ne aflăm, nord sau la sud. Există ferme la șes, există ferme în zonele de deal și de munte. Dar avem o singură politică agricolă comună. am demarat și munca la bilanțul de sănătate. Ce se va întâmpla după 2013 în lumina acestui bilanț de sănătate? Vă mulțumesc și eu, domnule președinte, și doresc bun venit, domnule ministru. Desigur, suntem de acord cu prioritățile enunțate. Acestea sunt esențiale în cadrul activităților președinției spaniole pentru următoarele șase luni. Aș dori să mă refer la un aspect anume. Domnia sa spunea că sectorul agricol este unul strategic. Fermele, agricultura este multifuncțională. Aici nu e vorba doar de a administra și a organiza zonele rurale, există și alte dimensiuni. Este imperativ legate de mediu. Probleme legate de biodiversitate. Suntem în anul biodiversității. Este doamna ministru de acord că într-adevăr este timpul să revizuim să revizuim directiva 409, directiva păsări. Aceasta conține prevederi vechi de 30 de ani. Pe vremea când s-a adoptat această directivă, Uniunea era mult mai mică. Acum avem 27 de state membre. N-ar fi oare timpul să aducem la zi directiva și anexele acesteia pentru a ne asigura într-adevăr că avem instrumentele necesare pentru a aborda problema agriculturii și a mediului? Un alt lucru la care aș dori să mă refer este acela că printre prioritățile noastre vă refereați la rolul femeilor în mediul rural. Sper, într-adevăr, uh, să văd că mai multe femei sunt angajate în agricultură. Inițiativele comunității europene au dus la eliminarea sectorului de producție de tutun în Europa și vom discuta acest lucru mai târziu. Noi vom încerca să evaluăm efectele inițiativelor comunitare și ale activității Comisiei în sectorul uh, producției de tutun. Însă, această politică nefericită a Comisiei în materie de tutun ar fi pusă în aplicare, acesta avea un impact negativ asupra locurilor de muncă. Acestea ar dispărea. Și foarte multe femei lucrează în acest sector, care ține totuși de agricultură. Deci n-ar trebui oare să încercăm în primul rând să păstrăm slujbele, lucrurile de muncă existente, mai ales în sectorul producției de tutun, pentru că foarte multe femei lucrează în acest domeniu. Cum vedeți dumneavoastră propunerea Comisiei privind industria tutunului? De patru ori Parlamentul a criticat această politică pe care Comisia intenționează să o pună în aplicare. Și criticile au venit din partea tuturor grupurilor parlamentare. Nu vrem să vedem cum acest sector al tutunului dispare. Credem că acesta are un viitor și până în 2013 și chiar după aceea. Vă mulțumim, domnule Belață. Într-adevăr, multe, mulți parlamentari sunt de acord cu dumneavoastră. Doamna Danța, mulțumesc, doamnă ministru, pentru că ne-ați prezentat prioritățile dumneavoastră. Nu mi-ascund satisfacția de a vedea că economia și uh, actorii uh, lumii rurale au redevenit uh, prioritățile unei președinții. Mi se pare că asta e de bun augur. Ați avut reuniuni dificile, vă mai așteaptă și altele la fel de dificile. Cu siguranță veți avea o întrevedere și cu OMC. În următoarele 5 luni care ne așteaptă, sperăm să ajungem la un uh, acord în acest sens. Uh, cum uh, ați putea dumneavoastră valorifica uh, anumite dosare care uh, există uh, printre prioritățile dumneavoastră, dosare uh, sanitare, dosare care se referă la OMC sau la bunăstarea animală. Și aceasta pentru a uh, găsi un model adecvat uh, uh, agroalimentar în Europa. Și acum ultima din cele 17 intervenții, domnul Cotes Lastre. Doamnă ministru, vă urez bun venit și vă mulțumesc că ați decis să veniți astăzi să ne vorbiți. În opinia mea, această politică este extrem de bine gândită. Am o întrebare concretă. Care este opinia dumneavoastră cu privire la buna gestionare a piețelor ca parte a PAC? După cum vedeți, domnul ministru, foarte, foarte multe întrebări Noi vă mulțumim anticipat pentru răspunsurile la aceste întrebări. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să răspund la toate întrebările care s-au pus astăzi. Pentru a nu consuma totuși foarte mult timp, voi încerca să răspund în scris la câteva dintre ele. Acum am să încerc să vă dau un răspuns tuturor în ordinea în care ați formulat aceste întrebări. Uh, Prima întrebare s-a referit la acordul dintre Uniunea Europeană și Maroc în termeni generali. Au fost câteva întrebări concrete legate de acest uh, raport, uh, acord. Dați-mi voie să vă spun că revizuirea protocolelor în materie de agricultură și Pune în aplicare a acestui acord în temeiul procesului de la Barcelona a inclus stabilirea unei zone de liber schimb. Această zonă trebuia să fie constituită până în 2010, dar termenul nu poate fi respectat. Procesul a dus mai departe deciziile luate la Barcelona în 2005. Atunci, Consiliul a primit mandatul de a negocia cu Marocul. Ăsta este contextul general în care discutăm. De aici s-a trecut la negocieri și aș dori să vă spun că, într-adevăr, au existat solicitări din partea câtorva state membre din zona mediteraneană, printre care și Spania. Aceste țări doreau includerea unei clauze privind produsele sensibile pentru comunitatea europeană. Era vorba evident de posibila concurență reprezentată de produsele marocane. Se dorea o reconciliere dintre producția marocană și cea spaniolă în cazul nostru. Toate produsele vulnerabile au fost incluse în această listă și există norme specifice asociate cu fiecare dintre acestea. Un alt aspect la, pe care nu va trebui să-l scăpăm din vedere este acela că în momentul în care discutăm de astfel de acorduri, mulți ne gândim doar la consecințele posibile a relației cu țările terțe și posibilul impact asupra pieței europene, însă n-ar trebui să uităm că și noi exportăm produse în aceste țări. Acest acord va afecta și produsele alimentare semi-preparate, mai ales în țările mediteraneene. Încă o dată, nu vorbim doar de produse semi-preparate, ci și de materii prime, De exemplu, pepeni. Există o mare cerere în Maroc pentru aceste produse. Însă înțeleg că trebuie să facem un efort în cadrul Uniunii Europene pentru a putea să ne asigurăm de faptul că controlele funcționează. Acestea nu funcționează pentru moment și complexitatea mecanismelor care există în prezent uh, presupun anumite întârzieri uh, semnificative. Așadar, uh, nu putem să reacționăm repede. Însă situația este cunoscută și Uh, deja se iau măsuri uh, pentru a stabili noi mecanisme care ne vor putea permite să avem uh, o activitate de monitorizare mai eficientă pentru importuri și exporturi. Trebuie să reținem însă ambele fețe ale monedei, adică fața care se referă la Uniunea Europeană și cea care se referă la statele terțe. Procesul însă este unul îndelungat Evident, uh, noi, în decursul președinției spaniole, va trebui să ne ocupăm de el. Va exista și un Consiliu special pentru agricultură și în urma acestea uh, vom discuta problemele și în cadrul Consiliului de Ministri uh, și, evident, lucrurile vor trece și prin Parlament. Comisia a confirmat faptul că uh, s-ar putea să nu încheiem acest proces pe durata președinției spaniolă. Oricum, dacă putem accelera procesul și dacă putem îmbunătăți mecanismele de control, evident uh, vom proceda în tocmai. Doamna Garcia uh, s-a mai uh, referit și la documentul legat de viitorul politicii agricole comune. Aș dori să subliniez faptul că președinția spaniolă se axează mult pe viitorul uh, politicii agricole comune. Putem vedea asta uh, în documentele care uh, deja au fost publicate și în discuțiile care au avut loc în cadrul Consiliului. Dar ce dorim exact să avem? Un dialog deschis, uh, bogat și productiv, astfel încât să putem asculta opiniile tuturor statelor membre care formează Uniunea Europeană. Și asta uh, include, evident, discutarea uh, tuturor chestiunilor. Nu dorim să venim cu un document care nu se bazează pe o dezbatere. Cât privește cofinanțarea, cât privește uh, garanțiile de preț. Ei bine, în aceste uh, cazuri, uh, poziția președinției spaniole este foarte bine uh, cunoscută, cred că și doamna Garcia o uh, cunoaște. Însă, eu uh, nu reprezint aici uh, Spania, nu, repre- nu sunt aici în calitate de ministru al Spaniei. Însă există o situație din experiența spaniolă pe care aș dori să vă povestesc. Timp de peste 30 de ani, uh, Spania a avut garanții în sectorul agricol. Aceste uh, garanții uh, sunt unele aflate într-un stadiu extrem de avansat în comparație cu restul lumii. Prin urmare, noi putem să ne împărtășim experiența cu alte state membre, putem oferi informații pentru a demonstra că aceste măsuri sunt viabile putem demonstra și că putem stabili uh, structuri similare și în alte state membre. Și acesta ar putea fi unul dintre instrumentele pe care noi să le folosim atunci când vine vorba despre gestionarea piețelor. acesta uh, s-ar putea să fie unul dintre uh, instrumentele eficiente, uh, dar celelalte instrumente vor fi uh, discutate la Consiliul pentru Agricultură din februarie. Aș dori să subliniez de asemenea faptul că în președinția noastră noi considerăm că ar fi esențial să analizăm gestionarea uh, pieței și mecanismele acestei gestionări. Și aceasta pentru politica agricolă comună uh, după 2013. Și aș dori să fac un uh, comentariu aici, pentru ca cu toții să putem reflecta asupra acestor chestiuni. Acum vreo trei ani, am uh, identificat uh, anumite condiții uh, climatice adverse, a existat um, anume speculații în anumite sectoare, am observat o creștere marcantă a unor prețuri în sectorul alimentar, chiar și nutrețurile au devenit extrem de scumpe. Prețul la unele cupe culturi, prețul la ulei a crescut și uh, asta a avut uh, uh, un efect asupra prețului îngrășămintelor. Și, evident, piețele internaționale au fost afectate. A existat și o creștere a prețului pâinii ca urmare a acestui fenomen. putem uh, vedea uh, și impactul asupra uh, consumatorilor care au resimțit o creștere a prețului la alimente. Unele alimente nici nu se mai găsesc dacă ne gândim uh, la contextul din afara Uniunii uh, Europene. Lucrurile acum sunt din nou uh, controlate, însă trebuie să reținem care este situația internațională și scopul nostru principal este să ne asigurăm că producătorii și agricultorii obțin un venit corect pentru activitatea depusă. La fiecare nivel al lanțului alimentar, oamenii trebuie să primească o plată echitabilă pentru munca lor. Vorbim aici despre două situații uh, complet diferite, aproape opuse, dacă putem spune astfel. Noi nu dorim această situație pentru Europa. Noi dorim un mecanism care să ne permită să obținem uh, un anume echilibru. Acest echilibru ne afectează pe toți, producători, agricultori, uneori uh, efectele sunt pozitive, alteori uh, ele sunt negative și chiar și consumatorii simt acest impact. Și voi mai reveni la acest subiect. Doamna Hernandez a menționat uh, și politici uh, în uh, domeniul pădurilor. Și alți membri s-au mai referit la acest subiect. Nu vreau să credeți că uh, am ascultat-o doar pe doamna uh, Hernandez. Revenind acum uh, la întrebarea domnului Capolson, mai întâi uh, intervine problema ocupării forței de muncă. Aș dori să reflectăm cu toții în manieră generală la acest subiect. Dacă analizăm puțin ce s-a întâmplat în uh, ultimii ani uh, în decursul crizei uh, economice, e bine, acum impactul acestei crize asupra um, sectorului agricol ne preocupă și am putea conchide că în Uniunea Europeană, în fiecare stat membru al său, au existat uh, sectoare unde s-au pierdut puține locuri de muncă sau au fost uh, anumite sectoare în care s-au creat locuri de muncă. Dacă ne gândim uh, la raportul um, și datele legate de șomaj, e bine, um, atunci îți vedea că nu există niciun fel de contradicție. În majoritatea statelor membre, sectorul agricol pierde în fața altor uh, sectoare, de exemplu în fața industriei uh, serviciilor. Haideți să analizăm puțin această situație. Așadar, sectorul agricol uh, practic stă mai bine decât alte sectoare în care s-au pierdut mai multe locuri de muncă. Noi ne dorim ca aceste locuri de muncă să devină locuri de muncă stabile, permanente. Evident, dacă vorbim despre Uniunea Europeană, nu vorbim despre suma celor 27 de state membre. Politica agricolă comună trebuie să rețină elementele sensibile pentru fiecare stat membru în parte, pentru a putea să ne asigurăm că această politică este una uh, echitabilă și că ea răspunde nevoilor specifice. Un alt deputat a menționat uh, deja acest uh, aspect. Domnul Sikierski, dacă nu mă înșel, a menționat faptul că avem o uh, agricultură diversificată și că ea ne sprijină pe toți. Da, haideți să nu uităm uh, că diversitatea și diversificarea Uniunii Europene reprezintă practic forța noastră. Dorim ca această politică să fie o politică comună. Adică o politică care um, funcționează cu un anume nivel de uh, subsidiaritate, care lucrează cu anumite uh, comunități pentru a stabili nevoile lor specifice. Noi nu putem impune anume, uh, anumite tipuri de agricultură în zone montane dacă acestea nu se potrivesc zonelor montane. Prin urmare, trebuie să luăm în considerare clima specifică, relieful specific și apoi să profităm de această diversitate. Nu avem cu toții aceleași uh, preferințe, nu avem uh, cu toții aceleași uh, cerințe vis-a-vis -vis de un produs. Nu avem cu toții aceleași obiceiuri alimentare, aceeași cultură. Bogăția culturală este un atu al Uniunii Europene și asta se va reflecta și în politicile noastre agricole diferențiate pentru Uniunea Europeană. Și cred că din acest punct de vedere a, sunt cu totul de acord cu domnul Campos. Revenim acum la volatilitatea înregistrată în sectorul produselor lactate. Acest sector este unul foarte fragil în domeniul agricol. Când vorbim despre sectorul produselor lactate, vorbim despre produse proaspete. Știm că se depune foarte multă muncă uh, pentru product, producerea acestor uh, uh, bunuri de către um, fermier. Există și foarte multe controle pentru sănătate. Și aceste produse de obicei sunt consumate imediat. vacile de lapte pentru a produce acest lapte au nevoie de luni de zile pentru a se maturiza și pentru a, duce, uh, pentru a ajunge la um, punctul în care produc cea mai mare cantitate de lapte. Unele aspecte pur și simplu nu pot fi uh, ajustate pentru că Există o anumită perioadă de care au nevoie uh, animale pentru a ajunge la uh, maturitate. Provocarea reală însă este să răspundem la uh, posibile fluctuații de preț și la fluctuații ale cererii. Uniunea Europeană a studiat deja acest uh, subiect în detaliu și uh, ne-am dat seama că trebuie găsite măsuri specifice pentru sectorul produselor uh, lactate. Rezultatele acestor studii au fost publicate cu ocazia ultimelor consilii și ține de noi să dăm o urmare acestor acțiuni. Deja există reforme și rapoarte legate de evoluțiile de pe piață. Există studii ale căror rezultate deja au fost uh, publicate. Așadar, uh, putem uh, veni cu politici pe termen mediu și lung. Și, după cum spuneați și dumneavoastră, putem învăța multe de pe urma acestei crize. Mai avem nevoie de măsuri suplimentare, mai avem nevoie de instrumente noi și mă refer aici la aceleași mecanisme pentru a gestiona piața. această uh, acțiune de uh, echilibrare ar putea fi interpretată ca uh, o performanță uh, dar aici există un mare risc și trebuie așadar să găsim și o plasă de salvare pentru cei care uh, practic uh, merg pe sârmă în acest uh, domeniu. Trebuie să ne asigurăm că atunci când acesta ar putea cădea de pe sârmă, nu s-ar lovi pentru că există plasa de salvare. Este o plasă de salvare care va fi acolo pentru orice situație și putem să profităm de ea pentru a ne proteja de uh, riscuri care vizează daune aduse economiei sau uh, care vizează pierderea locurilor de muncă. Așa răspund la încă o întrebare adresată de domnul Hoisling, uh, tot în legătură cu sectorul produselor lactate și cu gestionarea piețelor. Și noi, evident, dorim să plasăm agricultura în contextul unei piețe libere. Ajungă acum la negocierile cu OMC. Eu sunt una dintre cei care consideră că trebuie să uh, încheiem runda de la Doha cât se poate de repede. Viitorul comisar deja a afirmat că trebuie să facem asta pe baza a ceea ce am uh, întreprins uh, deja în uh, domeniul agricol. S-au efectuat deja progrese, am făcut reforme, am adus schimbări majore. Și acum sacina noastră este să explicăm aceste um, schimbări, să ne argumentăm decizia și să luăm o poziție puternică ca Uniune iar apoi putem discuta despre poziția noastră europeană pentru a ne asigura că și uh, alte sectoare vor avea de câștigat uh, de pe urma uh, pieței internaționale la care vom avea acces. Doamna Iegel, a menționat uh, activitatea de uh, echipă, munca de echipă, care cred eu este esențială. Eu uh, împărtășesc viziunea comisarului desemnat în acest sens. Credem că un trio este aproape perfect, astfel încât să poată face față provocărilor agriculturii și domeniului pescuitului. Ați vorbit și despre rolul femeilor în comunitățile rurale. Poate că unii dintre dumneavoastră n-au înțeles exact prezentarea mea uh, inițială, domnule uh, Aniu. Aș dori să-mi uh, clarific poziția. Eu nu doresc să impun nimic. Nu există niciun fel de obligație. Vorbim doar despre egalitate. Și când vorbim despre uh, egalitate, eu una aș dori să fac o declarație personală. Cred că femeile în comunitățile rurale sunt discriminate în două moduri. În primul rând sunt discriminate pentru că sunt femei și apoi, în al doilea rând, sunt discriminate pentru că trăiesc în comunități rurale. Cum putem uh, aborda chestiunea? E bine, nu avem nevoie aici de bani uh, suplimentari. Domnul Aniu spunea și încerc să citez aici, uh, femeile muncesc în ferme de uh, porci și de vite și conduc mașini. Dar cine deține aceste ferme? Oare bărbații? Femeile? Atât bărbații cât și femeile? Cine primește subvențiile? Bărbatul? Femeia? Acesta este mesajul meu. Adesea noi nu uh, vorbim uh, de uh, o de o direcționare de fonduri pentru a soluționa problemele, pentru că uneori inițiativele noastre pot să rezulte într-o egalitate pe care ne dorim cu toții. Și vă rog să nu interpretați greșit comentariile pe care le-am făcut aici. Ci gândiți-vă și la altceva. Dacă dorim uh, un domeniu rural uh, funcțional, o zonă rurală funcțională, atunci uh, singurul mod în care putem face acest lucru este să implicăm femeile. Cada uno de... În absența femeilor și a implicării lor, acest lucru nu ar fi posibil, chiar și numai din motive pur biologice. Asta este părerea ta în legătură cu egalitatea și șansele egale. Și acum o să încerc să leg toate aceste lucruri de comentariul doamnei uh, Perez. Un lucru um, foarte deștept legat de îmbătrânirea populației și mediul rural. Credem că denumirile de origine, uh, în fine, toate întrebările pe care le puneți, uh, uh, inclusiv cele legate de materiile prime, cele produse în mediul rural. Și acestea se, sunt produse datorită muncii uh, a mii de agricultori care lucrează în acest sector în fiecare zi și care ne pun la dispozițiile materiile prime și le pun la dispoziția piețelor internaționale. E bine, dacă oamenii ăștia nu mai sunt acolo, atunci, sub nicio formă, nu ne mai putem atinge obiectivele pe care le-am stabilit. În mod asemănător, nu am putea să atingem aceste obiective în absența tinerilor. Tinerele uh, femei, și nu vreau să intru aici în uh, detalii, uh, și băieți. Deci există întotdeauna măsuri adresate tinerilor în cadrul PAC, dar nu și măsuri care țintesc și vizează direct femeile. Un exemplu avem un stat membru al Uniunii Europene. Deci nu există niciun stat membru uh, al Uniunii Europene care să aibă o discriminare pozitivă pentru uh, uh femei. Un alt comentariu făcut de domnul Martinez se referea la buget. Ce gândește președinția pe această temă? Ei bine, credem că este prea devreme să vorbim despre anumite sume uh, concrete. Eu am vorbit despre buget în general. Și de ce? Pentru că trebuie să ne gândim și să ținem seama de fiecare aspect al politicilor comunitare și uh, în momentul în care vom avea tabloul de ansamblu, vom putea să facem și alocările respective. Dacă pornim uh, invers, pornim de la 100, da? Uh, și împărțim această 100 la diversele zone specifice, până la urmă vom fi nevoiți să facem reduceri Uh, dintr-o linie bugetară sau alta și ne vom găsi într-o situație foarte dificilă. Deci, cred că este bine să începem prin a discuta uh, despre politici, prin a evalua nevoile și prin a evalua costurile uh, necesare pentru aplicarea acestor politici. în legătură cu ajutoarele pentru dezvoltare și mai concret referitor la acordul cu Marocul, poziția noastră este foarte clară. Și anume, Europa este un lider al ajutorului pentru dezvoltare și în producerea de bogăție în, altă, în afara Uniunii, un lucru care este perfect compatibil cu proiectul european. Este un efort suplimentar pe care Uniunea îl face, dar credem că putem uh, transmite cunoștințele noastre uh, și altora și generațiilor prezente și viitoare care trăiesc în uh, țările terțe. Să nu uităm că agricultura reprezintă, de fapt, sectorul de pornire uh, a, și de dezvoltare și în aceste țări. S-a vorbit apoi despre aspectele de mediu ale agriculturii. Într-adevăr, am menționat acest lucru în prezentarea mea inițială. Am spus că trebuie să avem o politică agricolă care Eh, merge mai departe de elementele sale tradiționale sau istorice eh, și anume o alimentație sănătoasă și de bună calitate și să țină seama și de dimensiunea ecologică, o dimensiune foarte importantă pentru una europeană. Deci contribuția pe care agricultura poate să-și o aducă la eh, combaterea schimbărilor climatice. Avem aici o serie întreagă de aspecte și de chestiuni pe care aș dori să le comentez uh, în general, deoarece au fost menționate deja de dumneavoastră. Există uh, acea întrebare, s-a pus acea întrebare concretă privitoare la agricultorii din Grecia. Un uh, subiect care a fost menționat de mai mulți deputați și care uh, va fi discutat la următorul Consiliu de Ministri. Deci vom avea o dezbatere pe această temă. Ce putem face ca să rezolvăm problema din Grecia? În legătură cu distribuția egală a resurselor Cred că am uh, menționat deja acest uh, lucru, cât și uh, sau în legătură cu diversificarea pieței și a producției. Am vorbit despre caracterul multifuncțional al agriculturii. Vă rog să mă scuzați dacă nu sunt pe deplin coerentă în aceste comentarii, dar multifuncționalitatea a fost introdusă în PAC acum câteva, câțiva ani și trebuie să continuăm să întărim acest aspect, deoarece el reprezintă, de fapt, o piatră de temelie a viitoarei PAC. Un lucru la care va trebui, într-adevăr, să ne gândim cu mare atenție pentru a ne asigura că mediul rural rămâne uh, viu și uh, activ uh, și uh, poate, într-adevăr, uh, funcționa în mod profitabil pentru cei care trăiesc și muncesc acolo. Și acum uh, o să încerc să răspund la unele întrebări la modul mai general. O să încerc să răspund întrebării domnului Cortes și altor întrebări puse de mai mulți dintre dumneavoastră și care se referă la chestiuni mai generale. O să încerc să pun la oaltă uh, să îmbin uh, piesele acestui puzzle legate, în primul rând, de politica agricolă comună. Deci politica pe care o avem și cea pe care o gândim și o proiectăm pentru perioada de după 2013. E bine, această politică trebuie să beneficieze de un buget uh, consistent. Și asta nu înseamnă că ca să, ca să răspundem unor noi posibile provocări legate de biodiversitate, de schimbările climatice, de ajutorul pentru dezvoltare, uh, atingerea obiectivelor mileniului și problemele mm, istorice legate de siguranța alimentară pentru viitoarele generații, cât și combaterea sărăciei. Deci avem aici uh, o serie întreagă de elemente uh, de care ne ocupăm în mediul rural. Trebuie așadar să ținem seama de caracterul multifuncțional al agriculturii. Dar între, în cadrul acestei populații uh, în general, nu trebuie să uităm feme femeile. Materiile prime produse în mediul uh, rural, uh, șeptelul, ei bine, toate aceste lucruri nu trebuie considerate ca materii prime. Dorim să fim lideri la nivel mondial uh, și uh, să facem față nu doar provocărilor europene, ci să ne asumăm un rol uh, conducător la nivel mondial în elaborarea acestei strategii la orizontul anului 2020. Credem așadar că avem uh, o șansă bună de a menține un nivel ridicat de competitivitate pe care încercăm să o discutăm uh, inclusiv la nivel uh, înalt pentru a completa legislația existentă și programele existente cu elemente noi. Deci, pentru ca toată această mașinărie să poată funcționa, avem nevoie de o plasă de siguranță. Un lucru pe care îl vom discuta uh, Uh, în februarie la următorul uh, Consiliu al Ministrilor uh, Agriculturii, astfel încât să vedem ce soluții putem găsi pentru criza în acest sector, pentru o criză structurală a sectorului cu care ne putem confrunta în următorii ani, ca să găsim o soluție la volatilitatea și fluctuația prețurilor, situația de pe piață și alte aspecte legate de lanțul alimentar. Apoi să vedem cum se integrează consumatorii în tot acest uh, demers. Ce poate face președinția franceză ca să ne asigurăm că toată această mașinărie funcționează? Cum putem îmbunătăți uh, relațiile și legăturile astfel încât toată lumea să câștige? Sigur, dezbaterea poate să continue și să meargă mai departe, dincolo de, de comisie și de Consiliul Ministrilor uh, Agriculturii poate am putea lucra împreună cu Direcția Generală de, pentru Concurență a Comisiei Europene pentru ca să încurajăm și să pe cât, cât mai multe părți implicate să gândească și în același fel și să aibă aceeași viziune. OMC-ul este forumul în care au loc discuțiile cu privire la uh, încercarea de a găsi aceste soluții uh, dificil de obținut. Sper că am uh, răspuns întrebărilor dumneavoastră, întrebărilor concrete pe care le-ați pus și îmi cer scuze dacă poate nu am acoperit toate întrebările, dar timpul presează. Doresc să vă mulțumesc oricum pentru comentarii și întrebări și mai am un ultim gând. Am vorbit despre faptul că politica agricolă comună este o politică depășită. Haideți să ne gândim dacă este așa. Haideți să ne îndepărtăm puțin, să ieșim din contextul european și să vedem ce se întâmplă în Statele Unite. O comparație foarte simplă a mm, datelor și cifrelor europene și americane și aici mm, Uniunea Europeană știți foarte bine că încurajează foarte multe transparența. Deci haideți să facem această comparație și să reflectăm. Să ne gândim mm, chiar și în Europa la Elveția. Putem să ne gândim și să ne comparăm și cu Japonia, care la ora actuală uh, pune pe picioare o politică agricolă care este o copie fidelă a pacului nostru. Constatăm așadar că în multe țări reflectă la, la, și gândesc la, această, uh, la acest lucru. Am zis Statele Unite, Japonia, Elveția și alții. Și nu vorbim așadar doar despre Eh, problemele cu care, pe care le cunoaștem foarte bine, ci despre probleme și aspecte la care toate țările trebuie să găsească soluții. Siguranța alimentară. 27 eh, de state membre în Uniunea Europeană au obligația să-și hrănească cetățenii și eh, aici cred că putem să fim foarte Uh, mândri pentru că contribuim la atingerea obiectivelor mileniului și la uh, obținerea unei Europe uh, durabile. Mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Bine, grazie davvero, cara Elena Espinosa. Vă mulțumim foarte mult, doamna Elena Espinosa. V-ați supus practic încă unei audieri parlamentare. Prin urmare, vă mulțumim pentru răspunsurile date și sunt convins că în următoarele șase luni vom colabora strâns, adică noi Parlamentul și dumneavoastră Consiliul. Uh, era, era să spun un minut de tăcere. Nu, o să facem o scurtă pauză de un minut și întoarcem să discutăm studiul prin tutunul.

Riprendiamo i lavori. Ne reîncepem activitatea. Minutul de tăcere a fost unul destul de gălăgios, dacă îmi permiteți. Riprendiamo i lavori con la reluăm cu prezentarea unui studiu privind tutunul. haideți să reluăm activitatea. Îi urăm bun venit domnului dr. Udo Kinle, autorul acestui studiu privind tutunul. Doresc să mulțumesc și reprezentanților comisiei care sunt prezenți aici. Domnule Kinle, aveți 15 minute. După aceea vom avea întrebări și observații, după care vom trece la celălalt punct de pe ordinea de zi. Vom încerca să rezolvăm probleme cât de repede posibil și să apucăm să discutăm și problema zonelor cu handicapuri naturale și Cartea Verde a Comisiei. Deci, domnule doctor Kinle, aveți cuvântul. Domnule președinte, Stimați participanți, vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să vă vorbesc astăzi. După cum știți, tutunul este un subiect destul de sensibil. Pe de o parte avem producătorii, pe de cealaltă parte grupurile care reprezintă Asociația de Sănătate Publică sau Protecția Consumatorilor și care doresc dispariția acestui produs. Vedeți aici uh, că echipa noastră a inclus atât centre economice cât și academice, o agenție de dezvoltare regională din Spania. Am avut cam o jumătate de an să efectuăm acest studiu. Ne-am bazat pe o serie de rapoarte anterioare. Am fost finanțați prin programe parțial finanțate prin FP6 am avut și o întâlnire cu Asociația Cultivatorilor de Tutun din Europa. Faptele esențiale cu privire la tutun sunt următoarele. Reforma a început cu anunțul președintelui Prodi, care a spus că tutunul nu este o cultură durabilă și s-a decis atunci eliminarea treptată a subsidiilor. Consiliul a decis cum să facă acest lucru și în acest an suntem în etapa a doua, ceea ce înseamnă că 50% dintre subvenții au fost eliminate începând cu anul, viitorul, cu anul viitor. Transformarea sectorului ar trebui să se întâmple în mod efectiv. Diversificarea turnului este destul de dificil de realizat. În acest sector avem de regulă mici producători. Asta din motive istorice. În regiunile unde se crește tutunul, chiar și cu această cultură a fost introdusă uneori chiar de 500 de ani. Această cultură oferea locuri de muncă și un venit familiilor din zonă. 95% dintre fermele de tutun acoperă mai puțin de 15 hectare, de regulă undeva pe la 5 hectare. Singura sursă de venit pentru aceste familii este agricultura. Evident, diversificarea se poate realiza doar dacă se poate găsi o altă cultură care să ofere valoare mare la hectar. De asemenea, un, un, s-a menționat aici prezența femeilor în zonele rurale. Ei bine, sectorul tutunului este un bun exemplu în acest sens. Este singurul sector din agricultură unde femeile dețin mult mai multe ferme. Aici femeile dețin mult mai multe ferme decât în oricare alt sector. Cam cu 10% peste celelalte sectoare. De asemenea, și forța de muncă este în principal reprezentată de femei. Deci, fie membri ai familiei sau angajați temporari. Noi am descoperit următorul lucru. fermele, în special cele deținute de femei, sunt foarte, foarte mici. Și când spunem că e nevoie de locuri de muncă pentru femei în agricultură, este o ironie că am ajuns să distrugem tocmai acest sector, pentru că toate aceste locuri de muncă pentru femei vor dispărea. Când Comisia a început să contoreze această politică Două detalii s-au dovedit a fi de importanță deosebită. S-a făcut o evaluare de către experții comisiei. Ei au comparat tabacul cu alte culturi. Dacă se compară venitul generat de o recoltă, tutunul este inferior acestui tip de grâu. Însă fermierii nu gândesc în acești termeni, ei se uită la venitul net, total. Și din acest punct de vedere, tutunul le oferea un venit mult mai mare decât oricare altă plantă. O altă problemă, fondurile pentru tutun. Comisia a plătit o serie de studii și de o serie de măsuri legate de această industrie. Însă acele fonduri proveneau dintr-o alocare centrală a Comisiei pentru guvernele naționale. Însă Comisia și-a pierdut, aș spune, controlul asupra propriilor politici și guvernele naționale au continuat doar să trimită fonduri spre aceste programe de diversificare. În prezent, avem 81.500 de ferme de tutun, acoperind 115.000 de hectare. 95% dintre aceste ferme urmează să fie închise, pentru că nu vor putea supraviețui decât dacă vor continua să cultive tutun. Nu vor putea trece la un alt gen de cultură. Dacă acest lucru se întâmplă, atunci se vor pierde aproximativ 250-280 de mii de locuri de muncă în zonele rurale. Tutunul nu este cultivat în toate țările, însă principalele țări sunt Italia, Portugalia și Spania și de asemenea Grecia și Bulgaria sunt țări în care se cultivă tutunul. s-au efectuat patru studii pentru a examina posibilitățile de diversificare. Un proiect plătit de programul Leonardo da Vinci, un proiect Astra. Acesta investiga ce se va întâmpla cu personalul care în prezent lucrează în sectorul tutunului. Un alt proiect a fost finanțat de Ministerul Italian de Resort am avut și un proiect de a studia posibilități de diversificare și un raport COSEGA, o post-evaluare a reformelor întreprinse. Cele patru studii pe care tocmai le-am menționat au indicat că până în prezent nu s-a identificat o alternativă viabilă la tutun. Cum se poate realiza această diversificare? Să luăm o fermă, o fermă mică, un hectar cultivat cu tutun. Acesta generează 2500 de euro ca venit. 4 hectare, dintre care un hectar e cultivat cu tutun, oferă cam același nivel de venit. Și apoi alte tipuri de ferme. Dacă vrem să avem alternative trebuie să ajungem la un nivel de venit de aproximativ 12.000 de euro. Cu, cu mai puțin bani de atâta nu se poate supraviețui Uniunea Europeană. Să luăm exemplul Italiei. Pentru Italia sunt statistici extrem de bine realizate cu privire la sectorul agricol. Am comparat cu ceea ce ne spun statisticile italiene pentru producția locală, horticultură, pui, carne de porc, cereale și de asemenea firme producătoare de lapte sau de carne de vite pentru carne. Deci ce vedeți aici este dimensiunea fermelor și caracteristicile acestora. Majoritatea aplică scheme de horticultură. Fermele mici au nevoie de venituri mari și sunt obligate să țină și o forță de muncă numeroasă. Dar care sunt alternativele? S-au efectuat multe studii dar alte, multe alternative au dispărut din cauza crizei. Plante aromatice, turism rural, horticultură, noi recolte și așa mai departe. Putem spune că activitatea fermelor este imposibilă pentru că zonele în care se cultivă tutunul sunt deja afectate de șomaj. Plantele cu potențial energetic nu pot fi crescute decât pe înferme mari. Din 22.000 doar 5 ferme ar fi putut fi convertite la plante cu potențial energetic. Plante aromatice. E foarte greu să se treacă la asta pentru că majoritatea acestor produse sunt importate din țări terțe mai puțin dezvoltate. În Europa, uh, compatibilitatea este redusă și sunt foarte puține exemple de succes în acest sens. Însă, încă o dată, ținând cont de numărul de hectare disponibile, nu suntem optimiști. pentru o, firm, o fermă mică este nevoie de culturi extrem de productive care îți producă venituri mari la hectar. Dacă ai o fermă de 5 hectare, poți să crești găini. Nicio problemă. Însă, cu doi ani în urmă, costul hranei pentru găini a crescut. Dacă nu ai suficient teren ca să produci tu mâncare pentru păsări, în momentul în care prețul a mâncării gă pentru găini crește, te pomenești că nu mai ai nici o soluție la îndemână. Trecerea la creșterea animalelor se aplică încă o dată numai fermelor mari. Apoi am discutat posibilitatea fermelor de fructe și legume. S-a efectuat un studiu plătit de DG Agri și un alt studiu făcut în cadrul uh, FP6. S-a examinat viitorul piețelor de fructe și legume, produse care pot fi importate fără taxe vamale. zonele în care se cultivă tutun, în aceste zone, se cultivă deja și foarte multe fructe și legume. Aceste recolte sunt la rândul amenințate de posibile importuri din țări terțe. Și dacă ne uităm la cifrele pentru o regiune cum ar fi Macedonia, avem acolo cam 7000 de ferme de legume dacă vrem să mai creăm încă 16.000 de astfel de ferme, distrugem piața de acolo, pentru că prețul se va prăbuși și atunci toate fermele sunt lichidate. Nici aceasta, prin urmare, nu este o soluție. Vedeți aici o sinteză a posibilităților. Câte ferme se găsesc în fiecare categorie și vedeți că fermele mai mici de 15 hectare sunt 22.000 la număr. Acestea sunt cele mai amenințate. Ce s-a întâmplat începând cu anul 2004 în materie de reforme a sectorului tutunului? În evaluarea comisiei în 2003, se spunea că atunci când uh, se va pune aplicarea această reformă, prețul va crește. Acest lucru s-a întâmplat. De asemenea, stocurile de tutun brut au scăzut. Și puteți vedea cu precizie că, deși producția europeană de tutun este redusă, 12% din ansamblu, această scădere de 1-2% dintre 2004 și 2005 a dus la o scădere considerabilă a stocurilor la nivel mondial. Această scădere a dus la o creștere a prețurilor la tutun. Să comparăm prețurile din 2007. În Statele Unite 2,65 euro, Brazilia 1,90 euro, Malawi 1,98 euro. Cel mai bun preț în Verona, cam 2 euro pe kilogram. Dar dacă ne uităm la Spania, unde se plăteau doar 50 de eurocenți pe kilogram un sfert din ce se câștigă în Malawi sau Brazilia. Este clar că prețurile cresc. Este posibil ca acestea să crească pe termen lung. Și probabil se va ajunge la un preț echitabil pentru cultivatorii europeni, ca aceștia să poată cultiva tutun și fără subvenții, probabil. Dacă ne uităm la regiunile afectate, acestea pot fi împărțite în trei categorii. Există regiuni în care s-a înregistrat o creștere a prețurilor. Ungaria, Franța, Germania, Ungaria, Polonia, România, Grecia și Italia. Există totuși și regiuni în care prețurile nu au crescut din 2005. Portugalia și, încă o dată, Spania, anumite zone. Și sunt regiuni unde producția de tutun s-a oprit cu desăvârșire. Grecia, toate regiunile în care se cultivau varietățile Virginia și Burley și, de asemenea, jumătate din fermele care cultivau Oriental Tobacco și în Italia fermele din Apulia. Asta înseamnă că avem cam 11.000 de ferme care trebuie să adopte uh, alternative de diversificare dacă vor să rămână în producție. Avem 79.000 de ferme care probabil ar putea să continue să cultive tutun și să obțină un preț echitabil pe piață. De aceea, noi am formulat următoarele propuneri. Faza 1, plată 100% ar trebui să fie continuată, dar asta ar cere o modificare radicală a politicii Comisiei. Astfel, li s-ar da o șansă fermelor să continue să producă tutun. Sau un sistem, cum ar fi cel elvețian, cu unele taxe pentru produsele din tutun ajung la producătorii de tutun. Asta înseamnă că fumătorii plătesc practic pentru producția locală de tutun. Noi am făcut niște calcule estimative în acest sens însă, încă o dată, decizia este una politică. Pe de altă parte, pentru fermele care trebuie să treacă urgent la diversificarea producției, noi de 10 ani am încercat să găsim o soluție și am găsit una. Să se treacă la o, la o plantă complet nouă, stevia rebaudiană. Aceasta nu se cultivă în prezent în Europa. Este o plantă bună pentru diabetici, este bună pentru organismul uman și aceste recolte nu necesită investiții majore la nivelul fermei. Se, pot, se poate folosi același echipament. echipament. nevoile din materie, cerințele în materie de climă sunt aceleași, de asemenea nu se impun schimbări nici în acest punct de vedere pentru fermieri. Am studiat și posibilitățile de comercializare. Am văzut că în Uniunea Europeană se beau 55 de miliarde de litri de băuturi carbogazoase în fiecare an. 40.000 de hectare ar putea fi cultivate cu această plantă în lumina acestei piețe. Deocamdată, această plantă nu este autorizată ca aliment sau aditiv alimentar în Uniunea Europeană, însă există o posibilitate de a o recunoaște ca produs nou. Deci ne-am încercat să vedem care este fezabilitatea acestei recolte. În ultimii 10 ani am avut un proiect în acest sens și am încercat să vedem cum s-ar putea adapta această recoltă în condițiile Europei. S-a făcut și un proiect în Grecia, timp de 2 ani. S-au făcut și studii în Granada, în Spania și și acestea au fost încununate de succes. Așadar, putem spune că, în, cel puțin în țările mediteraniene, incluzând uh, aici și Bulgaria și România, acest plan poate reprezenta o alternativă. Și în octombrie 2009 am uh, lansat un proiect care este, de asemenea, uh, finanțat de mai multe organisme pentru a încerca să punem la punct niște ferme pentru această cultură. Și vreau să vă dau un exemplu clar uh, acum în legătură cu uh, anumite probleme legate de uh, diversificare sau ce s-a întâmplat cu proiectele de diversificare. Acest uh, proiect uh, l-am propus în 2005 la Direcția Generală pentru Cercetare. Am obținut o evaluare bună dar uh, Comisia nu avea atunci bani. Prin urmare, proiectul nostru uh, a fost uh, la două locuri sub linia finală, așadar nu a fost aprobat. N-a primit finanțare. Prin urmare, Comisia nu are bani pentru a plăti uh, proiectele de cercetare. Și încă un exemplu. În 2007 am uh, propus de asemenea un proiect și atunci nu am uh, primit o evaluare uh, favorabilă, dar am primit un comentariu foarte frumos din partea evaluatorilor. Aceștia ne spuneau că acest proiect nu va fi finanțat pentru că înlocuiește tutunul. Așadar, Uh, Direcția Generală pentru uh, Cercetare uh, a venit cu o idee, dar apoi Direcția Generală pentru Agricultură a spus că această idee nu poate fi finanțată. Deci așa merg lucrurile. Și acum, care sunt concluziile? Există multe alternative de diversificare, acestea se regăsesc în studiile pe care le-am pregătit. Apoi, uh, aceste alternative care au fost uh, identificate au o importanță locală limitată, dar nu au uh, un impact semnificativ asupra unui mare număr de ferme. Pentru fermele mici, cel mai bine ar fi așadar să producă fructe sau legume ecologice sau convenționale, dar mai pot produce și uh, alte culturi. Până la urmă nu există o alternativă gata de a fi implementată acum. Și încă un uh, rezultat acum, uh, pentru că tot se vorbește despre cel de-al doilea pilon. În cadrul celui de-al doilea pilon nu există o măsură adecvată pentru a dezvolta Uh, alternative vis-a-vis de culturile europene. Nu există bani nici pentru cercetare. Așadar, dacă dorința politică este să uh, diversificăm culturile în cadrul exploatațiilor agricole, atunci uh, clar că avem nevoie de mai multe investiții. Și din punctul nostru de vedere, Digi Agri trebuie să devină un actor în procesul de diversificare și uh, trebuie să intervină cu noi fonduri pentru tutun pentru uh, a finanța uh, astfel de proiecte. Și concluzia finală este următoarea. Agricultorii încă mai au nevoie de sprijin, cei care cultivă tutun. Dacă vor primi acest sprijin, va fi bine. Dacă nu, um, se vor pierde foarte multe locuri de muncă, uh, se vor închide um, ferme în uh, zone mai puțin dezvoltate, în zone îndepărtate. Și uh, cel de-al doilea pilon, așa cum arată el în ceea ce privește tutunul nu presupune uh, existența vreunei posibilități de a uh, compensa aceste pierderi. Așadar, Comisia uh, trebuie să găsească noi fonduri pentru tutun pentru a finanța diversificarea și cercetarea. Și, încă o concluzie, în Statele Unite există deja această reformă a tutunului și există de multă vreme. Dar, până la urmă, uh, ne dăm seama că și americanii mai au nevoie de încă 10 ani pentru a diversifica uh, tutunul și pentru a găsi o nouă orientare de afaceri pentru uh, exploatațiile agricole. Deci și ei mai au nevoie de 10 ani, dar au făcut eforturi semnificative. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, domnule Chinle, pentru prezentarea deosebit de interesantă pe care ați uh, realizat-o. Vom începe acum dezbaterea. Prima întrebare doresc să vă adresez eu, referitor la statutul legal al stevia în Uniunea Europeană, pentru că în uh, materialul distribuit uh, apar două chestiuni contradictorii. Este sau nu este autorizată pentru consumul uman ca novel food? Iar următoarea întrebare o adresează domnul Smith. Thank you, President. I'd uh, welcome and uh, thank our Mulțumesc uh, și aș dori să salut uh, prezența uh, colegului uh, nostru aici pentru că ne-a insuflat multă energie. Aș dori să vă mulțumesc pentru activitatea depusă în cadrul acestui studiu, pentru că eu consider că acest domeniu chiar merită atenția noastră. Însă nu sunt de acord cu concluziile dumneavoastră, mai ales cele de la punctul 3, unde spuneți că la pagina 113, uh, conform ipotezei de prelungire a plăților uh, uh, din acest moment, e bine, lucrurile n-ar sta bine din punct de vedere politic. Eu nu sunt de acord cu această ipoteză. Raportul Dorfman ne arată că uh, nu ne opunem deloc uh, unor subvenții pentru zonele fragile, pentru zonele defavorizate. Mai sunt și alte produse agricole uh, care mai merită atenția noastră și mă bucur că și până acum s-a bucurat de ea. Evident, nu avem probleme cu ideea ca Uh, că tutunul nu are niciun fel de valoare uh, nutritivă. Alte uh, produse au această valoare, dar tutunul este, din punct de vedere obiectiv, un produs extrem de diferit și um, există anumite implicații aici pentru bugetul asupra sănătății și acest produs afectează viața multor cetățeni. Prin urmare, acest produs este, din punct de vedere obiectiv, diferit. Votanții mei de acasă uh, au o atitudine unanimă atunci când vine vorba de a susține activitățile vulnerabile, atunci când vine vorba de a susține zonele uh, fragile din punct de vedere uh, agricol. Eu nu militez la modul isteric acum, uh, dacă mai vor și alții să se exprime în legătură cu acest subiect, uh, sigur că pot să o facă. Dacă cineva vrește să cultive tutun, foarte bine. Dacă mai primește și bani pentru asta, încă și mai bine. Dar se pare că principalii beneficiari sunt uh, companiile uh, producătoare de uh, tutun. Eu cred că beneficiarii primari nu sunt lucrătorii. Vorbeați de 240.000 de slujbe, dar de fapt doar 80.000 sunt slujbe cu caracter permanent, celelalte sunt sezoniere. Deci cei care lucrează sezonier în domeniul tutunului mai au și alte activități, dar vă mulțumesc oricum pentru acest uh, uh, subiect și pentru uh, aceste idei insuflate și mă bucur că am discutat această temă. Dar eu, practic, consider că nu folosim bine banii europeni în acest domeniu și mă voi folosi de date din acest raport pentru a continua să subminez subvențiile acordate acestui sector. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Nedelceva. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Kinle pentru acest uh, studiu interesant și pertinent. Aș dori să vă spun că atunci când vorbim despre tutun, uh, mi se pare important să um, uh, subliniem un aspect cheie și primul pe care l-am ascultat este că n-ar trebui să punem semn de egalitate în mod automat între producerea tutunului și lupta împotriva tutunului în Europa. Știm în ce măsură uh, primează sănătatea cetățenilor europeni, dar ca reprezentant al tuturor cetățenilor mi se pare de asemenea important să nu pierdem din vedere problemele anumitor uh, uh, cetățeni. Aici mă refer mai exact la producătorii de tutun aș dori să insist și um, asupra pierderii uh, masive a locurilor de muncă, care este o consecință a reformei în acest sector și în contextul unei crize, uh, acesta mi se pare un factor agravant. Pentru mine, um, totul ține de uh, un punct nodal să punem în discuție ocuparea forței de muncă în legătură cu uh, acest sector. În uh, cazul Bulgariei, țara pe care o reprezint, există aproximativ 30.000 de familii care lucrează în acest sector și um, pentru majoritatea celor care nu fac decât asta toată viața lor, orice reconversie uh, profesională devine un subiect uh, delicat. Vorbim și despre persoane care, uh, în măsură mai mare de 50%, se află în tranșa de vârstă 40-60 de ani și fragmentarea terenilor oricum nu ne ajută în acest sens. S-a subliniat deja încă un aspect și anume locul femeilor în cadrul acestui uh, sector și chiar și în Bulgaria aceasta este o problemă care ne uh, preocupă. Mai mult mi se pare important de asemenea să subliniem un aspect uh, mai degrabă economic Dumneavoastră ați menționat deja acest uh, aspect și anume specificitățile regiunilor unde se, cultună, uh, se cultivă tutunul. În uh, Bulgaria acestea sunt regiuni periferice, sunt regiuni defavorizate din punct de vedere economic, așadar mi se pare că odată ce înțelegem să propunem niște soluții alternative, trebuie să existe un dialog regulat între guvernele naționale pentru a putea propune exact măsurile care să reflecte problemele cu care se confruntă sectorul. Aș dori să conchid prin a spune că uh, poate ajutoarele, subvențiile reprezintă o soluție care poate fi criticată, însă uh, nu putem uh, să uh, spunem că nu există soluții, pentru că uh, s-au propus alternative pe care le descoperim în studii și mie mi se pare important să ne oprim la două chestiuni, adică să punem în cadrul viitoarelor reforme în centrul lor ocuparea forței de muncă, locurile de muncă și apoi să arătăm flexibilitate pentru punerea în aplicare, care pentru mine devin două criterii care ne-ar putea permite să răspundem mai bine problemei cu care se confruntă producătorii în fiecare zi. Mulțumesc! Felicitations pour votre excellent français. Je donne maintenant la parole. Felicitări pentru franceza minunată, dau acum cuvântul domnului Berlato. Si, <clears throat> Il Parlamento Europeo Mulțumesc, uh, domnule președinte. Parlamentul uh, European uh, este destinație pentru multe vizite, inclusiv a școlarilor și se adesează tot felul de întrebări și uh, una dintre ele este ce e prostia? Și cred că tocmai ni s-a demonstrat ce este prostia. Pentru că încercând să eliminăm producția de tutun, uh, nu facem altceva decât o mare prostie. Diversele instituții, sunt aici uh, Comisia, finanțează studii precum acesta pentru a demonstra practic uh, propria lor uh, prostie. Faptele ne spun că dacă dorim să uh, eliminăm producția de tutun în Europa, această măsură este absolut nerezonabilă, lipsită total de logică. Și cred că exact aici găsim nucleul prostiei. Mai sunt practic și alte interese care ghidează anumite decizii. Eh, am început deja în Europa să subminăm producția de eh, tutun din motive, să spunem, de sănătate, dar și din alte motive. Ne gândim cum am putea folosi mai bine banii europeni eh, pentru a susține politici. Se pare că produsele de tutun se produc, după care se cheltuie foarte mulți bani pentru cei care fumează și fac cancer din cauza asta. Iar asta este o prostie. În același timp, uh, importăm 75% dintre uh, uh, nevoile noastre, uh, pentru a satisface nevoia noastră de tutun. Domnul Smith spunea că votanții săi uh, sunt împotriva tutunului. Eu uh, însă cred că mulți dintre aceștia pot fi fumători. Și unii dintre uh, ei, e adevărat, vor ajunge să moară de uh, cancer la plămâni sau de alte boli asociate fumatului. Noi dorim ca sănătatea um, cetățenilor noștri să fie îngrijită. Însă, pe de altă parte, um, cetățenii noștri consumă cantități imense de uh, tutun și nu înțeleg că uh, astfel nu fac altceva decât uh, să își facă rău. Și uh, noi mai și uh, importăm uh, tutun. Eu mă exprim acum ca nefumător, mă exprim ca o uh, persoană care a avut trei rude apropiate care au murit de cancer la plămâni din cauza faptului că au fumat. Și totuși, trebuie să vă spun că am ascultat aici uh, argumente bazate pe uh, um, chestiuni ce țin de sănătate. Acestea, practic, subminează 55.000 de, mii de uh, locuri de muncă în uh, Europa. Practic, subminăm 55.000 de, mii de cetățeni care din asta își câștigă existența. Au fost elaborate multe studii pe uh, subiect, acesta este ultimul dintre uh, ele și mă bucur că uh, raportorul a uh, clarificat conținutul acesteia din urmă. Se pare că nu există produse alternative reale. Am văzut uh, care sunt costurile economice și cât de ridicate sunt uh, ele, având în vedere faptul că producția de tutun în acest moment oferă mijloace de existență tuturor celor care acționează și lucrează în acest domeniu în număr mare. Am văzut uh, implicațiile asupra locurilor de muncă și președinția uh, în exercițiu a fost uh, întrebată despre același lucru și președinția a afirmat că dorește să promoveze locurile de muncă pentru femei. Bun, atunci, în loc să căutăm noi locuri de muncă pentru femei în Europa, cred că ar trebui să păstrăm uh, locurile de muncă deja existente. N-ar trebui să trecem printr-o perioadă de șomaj uh, ridicat înainte să găsim niște soluții. Mi se pare însă că există anumite uh, forțe politice care spun că sunt îngrijorate de nivelurile de șomaj, care sunt foarte ridicate și că vor să găsească noi soluții pentru noi locuri de muncă. Dar abandonarea acestor regiuni unde nu există alte alternative nu va însemna decât că va exista o degradare a solurilor în aceste regiuni și că asta va produce daune asupra mediului, asupra uh, um, uh, um, reservelor de apă. Dimineața am vorbit uh, despre uh, rolul Uniunii Europene um, și al agriculturii în uh, lupta împotriva schimbării climatice. Prin urmare, eu sunt stupefiată de cum evoluează lucrurile. Vorbim despre lupta împotriva schimbărilor climatice care, până la urmă, trebuie să fie ținta tuturor politicilor noastre, inclusiv a PAC-ului. Schimbarea climatică, așadar, n-a fost niciodată demonstrată, uh, până la urmă este doar o invenție umană și totuși uh, resurse financiare uh, extraordinare sunt investite în acest domeniu. Și ajung la concluzii, domnule președinte. Cheltuim foarte mulți bani pentru a lupta împotriva unui uh, fenomen, când se poate prea bine să mai existe și altele similare. S-a organizat reuniunea de la Copenhaga și am încercat găsirea de soluții, dar dacă noi dorim să vedem o reconversie, pentru regiunile cultivatoare de uh, tutun, atunci acestea trebuie să aibă timp la dispoziție pentru a găsi culturi alternative. Astfel încât cei care lucrează în uh, um, sector să poată avea surse alternative pentru a-și câștiga existența. Putem restructura zonele prin reconversie, uh, dar poate că ne facem speranțe deșartă și că, de fapt, nu se poate să refacem această reconversie deloc. Mulțumesc foarte mult pentru răbdare și pentru atenție. Și aș dori să repet faptul că uh, Parlamentul deja de patru ori a vorbit despre menținerea uh, subvențiilor uh, pentru tutun în același mod în care subvenții sunt oferite pentru alte sectoare. Și apoi mai există și problema fumatului și a efectelor fumatului asupra sănătății. Deci pentru a patra oară revenim în cadrul acestei comisii la acest subiect și se pare că comisia nu ne-a ascultat încă. Pentru că comisia se pare că a fost uh, oarbă, surdă și mută când a venit vorba despre această politică. Și asta fără justificări. Dau în continuare cuvântul domnului Papastamcos. Δεν θα παρακολουθήσω. Cu microfon, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult. Constat că avem aici o dezbatere foarte încinsă în legătură cu sănătatea publică uh, și cu tutunul. Eu sunt uh, fumător și um, îmi dau seama că uh, este vorba aici de un conflict. În familia mea întotdeauna s-a cultivat, am fost cultivator de, de tutun. Sigur că uh, putem spune că, uh, eu știu, carnea de vită, uh, să spunem, este o bunăstare pentru sănătatea, o binecuvântare pentru sănătatea omului, în timp ce tutunul nu. Dar nu putem întotdeauna aplica, gândi lucrurile în felul acesta. Și când ne gândim, să spunem, și vorbim despre alte țări, precum ar fi uh, Argentina, Sigur că există dimensiunea legată de sănătatea publică și unul dintre factorii care contribuie la sănătatea publică este și tutunul. Cred însă că în această situație vorbim despre tutun care reprezintă o cultură uh, și, de fapt, vorbim mai exact despre o perioadă de tranziție uh, în uh, vederea diversificării uh, și a cultivării unor culturi alternative. Vreau să mulțumesc celor care au elaborat acest raport care ne ajută. Cum putem să diversificăm producția? Trebuie să ținem întotdeauna seama că vorbim aici despre anumite regiuni eu știu, periferice, niște, niște loturi uh, foarte mici care pot, fi, pot să aibă o suprafață de un, un singur hectar. Uh, apoi să ne gândim și la persoanele care se ocupă și la grupul de vârstă care se ocupă și care cultivă tutun. Uh, deci s-a arătat că e vorba de persoane între 40 și 60 de ani, uh, pentru care nu este cel mai ușor lucru din lume să-și schimbe meseria, să se reconvertească profesional. Am constatat că are loc o scădere a producției de tutun practic la jumătate în perioada menționată. Deci producția Uh, scade de la 40.000 uh, de cultivatori și acum uh, a ajuns în jur de 15.000. Cred așadar că trebuie să, ar trebui să găsim niște argumente convingătoare astfel încât acești oameni să nu se simtă abandonați de Uniunea Europeană Eh, și să înțeleagă că este vorba aici nu numai de o dimensiune economică, e vorba și de una eh, socială. Vorbim despre, despre niște comunități destul de mici. Trebuie să le parvină și lor acest eh, mesaj că există alternative. Cred că ar trebui să nu uităm nicio clipă acest lucru. Mulțumesc. Continuăm dezbaterea. Are cuvântul domnul Des. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte vorausschicken, dass Mulțumesc, domnule președinte. De când, de la 18 ani, eh, m-am lăsat de, de fumat. Și pot să vă spun că susțin punctul de vedere exprimat de raportor. Cred că chiar dacă am eliminat întru totul producția de tutun din Europa, tot am mai avea fumători. Mm, deci, mm, cum ziceam, dacă tot e să fumăm, atunci haide să producem mai bine tutunul în Europa decât să-l importăm din afară. Dar nu cred că este neapărat necesar să avem o adevărată cruciadă împotriva producătorilor de tutun din Europa. Putem citi, nu așa, pe pachetul de țigări că fumatul ucide, dar fumătorii continuă să fumeze. Pot să vă dau și un alt exemplu. Um, timp de ani de zile, în organizația în care lucrez, am făcut lobby uh, în sensul că uh, transportul uh, către, de animale către Liban ar trebui să fie susținut și finanțat și mai departe. Deci, Uh, acest lucru se poate spune, sigur, și despre transport, uh, transporturile spre Europa sau spre Australia. Așa că mă tem că uneori nu suntem foarte consecvenți. Părerea mea este că trebuie să găsim cumva o cale de a permite ca producătorii de, de tutun, cultivatorii de tutun, să continue să producă, să cultive această plantă în Europa și cred că, pe de altă parte, alternativele care au fost menționate și care sunt bune trebuie să fie puse la dispoziția acestor oameni. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Wojciechowski. Dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo krótko. Chcę... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Și eu susțin spusele domnului Das și de la Lato. și mai doresc să mulțumesc celor care au elaborat acest raport. și care ne-a uh, permis să ne concentrăm pe această temă, pe care de fapt am mai abordat-o de câteva ori în cadrul uh, Parlamentului. Fără uh, subvenții, Uh, producția de, de tutun nu va putea să, să-și continue existența în Europa. Asta e clar. Dacă analizăm uh, drogurile și substanțele narcotice și dacă avem aici nu, o interdicție foarte clară, e bine, această interdicție produce efecte. Dar aici vorbim despre faptul că producția de tutun este legală distribuția, uh, comercializarea țigaretelor este legală. Nu vorbim despre niște droguri ilegale. Uh, un ex... Cred că asta este un uh, exemplu de felul în care Uniunea Europeană urmează, merge pe calea rezistenței minime. Nu accept argumentele aduse aici. Nu vorbim aici de marile multinaționale uh, Um, producătoare de țigarete, ci vorbim despre micii fermieri, micii uh, cultivatori, uneori au uh, foarte mici uh, terenuri pe care cultivă acest produs și din această activitate își întrețin familia. Așadar, cred că dacă discutăm producția în domeniul agricol, în producția vegetală sau animală, e bine, aici vorbim despre niște exploatații foarte, foarte mici. Trebuie să demonstrăm de aceea puțină voință politică și mai multă înțelegere. Sigur că există și o dimensiune legată de sănătatea publică, dar nu cred că o vom îmbunătăți dacă îi vom distruge complet pe acești oameni. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai avem încă patru de a lua cuvântul. Sunt obligat să vă rog să fiți extrem de succinți pentru că altfel vom fi în imposibilitatea de a discuta celelalte două rapoarte de pe ordinea de zi care au săptămâna viitoare termen de depunere a amendamentelor. Are cuvântul domnul Siekierski. Rzeczywiście krótko. Wiemy, że likwidacja produkcji tytoniu nie ograniczy palenia. Wiemy, że mamy dobrej jakości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 acestea merită într-adevăr să fie păstrate, nu-i așa? Vorbim despre locuri de muncă full-time sau temporare? Eu am avut impresia că cifrele prezentate aici au fost exagerate, estimările mi s-au părut mult prea ridicate. Ce ne-au întrebat cetățenii noștri în legătură cu consecințele acestor politici? Încercăm să reducem consumul de tutun, dar continuăm să sprijinim producția. Este o inconsecvență aici. Probabil ar fi mai bine să producem în Europa dacă tot vrem să ne distrugem sănătatea. Care sunt alternativele? Știu că în regiunea mea nu se cultivă foarte mult tutun. Noi considerăm că perioada de tranziție este prea scurtă. Trebuie să avem timp, să putem trece la culturi alternative. Dacă există alternative, ar trebui ca această conversie să fie posibilă. Această stevie este permisă. Cât va dura Uh, aprobarea acestei plante dacă nu este permisă cultivarea ei deocamdată sau utilizarea ei deocamdată. O limităm la cei care au cultivat tutun până în prezent și alții probabil vor dori să cultive această plantă sau vom impune o restricție? Vă mulțumesc, domnule Kinle. Uh, vă rog să răspundeți întrebărilor adresate. V-am fi cu toții foarte recunoscători dacă ați putea să vă încadrați în două minute. Am să trec la limba germană. Puteți fi sigur că am studiat toate alternativele posibile. În general vorbind, domnul Smith are dreptate, sunt de acord cu opinia domniei sale, însă trebuie să ne uităm la ce ne spun faptele. Dacă mergeți în aceste regiuni veți vedea că nu au altceva ce să facă. Problema locurilor de muncă. Studiul v-a prezentat această problemă în detaliu. Cifrele privind locurile de muncă sunt exacte. Dacă mergeți în aceste zone rurale, eu, eu nu sunt doar un cercetător, ci am și experiență directă în materie de agricultură. Sunt oameni care lucrează pentru o vreme la o fermă, dar după aceea merg în alte părți, în alte sezoane. Și totalul reprezintă venitul lor anual. Pentru acești oameni care locuiesc în anumite regiuni, este aproape imposibil să-și găsească de lucru în alte zone. Din... Sigur, eu nu sunt un mare admirator al marilor producători de țigări. M-am lăsat de fumat cu 15 ani în urmă. Și puteți fi sigur că din acest motiv, gândindu-mă la acei oameni, sugerez că ar trebui să schimbăm politica actuală încercând să oferim mai mult timp pentru găsirea unor alternative. În ceea ce privește stevia, încă nu există autorizații în Europa. Dar dacă acestea ar fi fost deja acordate, ne-am pomenit situația menționată de unii vorbitori. s-au făcut solicitări încă cu câțiva ani în urmă din partea unor cooperative de cultivatori de tutun. Ei aveau în vedere tocmai conversia la această plantă de cultură. Prin proiectele de dezvoltare avem posibilitatea de a identifica metodele de tranziție spre alte plante în locul, să fie, care să fie cultivate în locul tutunului. Timpul a fost uh, atât de scurt și nu a fost cu siguranță pe măsura interesului pe care îl trezește subiectul uh, tutunului în uh, Uniunea Europeană. Trecem cu acestea la următorul punct de pe ordinea de zi, examinarea proiectului de raport privind agricultura în zonele cu handicapuri naturale, un bilanț de sănătate special, mai mult de jumătate din suprafața agricolă a Uniunii Europene, 54%, este clasată ca zonă defavorizată. Este de aceea foarte important să găsim criteriile potrivite pentru a defini aceste zone cu handicap natural. Proiectul de raport subliniază necesitatea de a da statelor membre o anumită flexibilitate pentru desemnarea obiectivelor uh, zonelor cu handicap natural. Comisia este reprezentată de doamna Josephine Loris Hoffman, căreia îi mulțumim. În continuare am să dau cuvântul uh, raportorului, domnul Dorfman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest raport este unul deosebit de important. Vorbim aici de o nouă politică agricolă comună pe care sperăm să o avem după 2013. Aceste noi măsuri vor intra în vigoare doar după 2013. După cum spuneați mai devreme, 54% din zonele agricole sunt fie zone defavorizate, fie zone intermediare. Nu e vorba de zone montane, nu e vorba de zone îndepărtate sau izolate, ci de regiuni defavorizate intermediare. Sunt mai bine de 100 de criterii folosite în toate statele membre atunci când e vorba de a defini aceste zone. De aceea, Comisia și-a produs, a, a produs acel, acea comunicare și, de asemenea, și Curtea de Conturi este îngrijorată de această situație și eu solicitat comisiei să pregătească o comunicare. Aceste diferențe între criteriile naționale au dus la situații diferite în fiecare stat membru. Nu există omogenitate. Asta, sigur, impune plăți compensatorii. Și aceste plăți compensatorii se efectuează în mod diferit în fiecare dintre cele 27 de state membre. Comisia a încercat să găsească noi criterii, au propus opt criterii în acest sens. Aș putea să vi le prezint dacă vreți, temperaturi scăzute, stres termic, eroziune, pământ pietros, contaminare chimică și înclinația pantelor. Ei, opt criterii în consecință. Și există și niște praguri pe care le-au stabilit. Prin urmare, pe baza acestor criterii, am putea decide și defini cu precizie aceste zone defavorizate. Pro problema, întrebarea care se pune este dacă aceste măsuri într-adevăr își ating scopul, dacă ajung la aceste regiuni. Dacă privim criteriile în izolare, și trebuie să vă spun că nu le putem combina, Există un prag fix, într-adevăr, 66% din zonele din regiunea respectivă să fie afectate de aceste criterii. Calculele sunt foarte greu de realizat. De ce? Pentru că trebuie să știi ce se întâmplă în aceste state membre unde se aplică respectivele criterii. Prin urmare, Comisia a rugat, ca statele, mem- a rugat statele membre să, să pună aplicare aceste noi criterii, să creeze simulări pentru situația la nivel național și s-au produs astfel o serie de hărți, însă aceste hărți încă nu au fost publicate. Am primit mesaje din partea statelor membre care au realizat aceste simulări, dar hărțile încă nu le-am văzut. Prin urmare, evaluarea inițială ar fi că aceste opt criterii nu funcționează foarte bine în anumite zone și uneori pot duce la distorsionări majore. Prin urmare, recomandarea în acest caz a fost că este necesar să examinăm aceste simulări înainte ca Parlamentul să poată formula un, o poziție comună, o poziție definitivă. Nu cred că putem face acest lucru în prezent. Noi am propus următorul lucru, și anume ca statele membre să beneficieze de un anumit grad de flexibilitate atunci când definesc ceea ce se întâmplă în propria lor țară prin urmare, un fel de mecanism de acord fin. Sigur, în cadrul uh, comunitar. Și aș conclude spunând că, în calitate de parlamentari europeni, trebuie să formulăm un aviz, dar nu un aviz definitiv. Nu trebuie să aprobăm sau să respingem nimic ferm în acest moment. Ar fi prematur să facem acest lucru pentru că nu avem suficiente informații în prezent. Dacă vrem să o facem, trebuie să știm cu precizie care sunt efectele acestor criterii, dacă se potrivesc într-adevăr și vor duce la realizarea obiectivului sau nu. Mulțumesc, domnule Dorfman, pentru prezentarea dumneavoastră clară și cuprinzătoare. Avem deja șase solicitări de a lua cuvântul și începem dezbaterea cu doamna Köstinger. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Dorfman pentru colaborarea de care a dovadă în elaborarea acestui raport. Criteriile enunțate aici reprezintă, în opinia mea, o bază solidă dacă dorim, într-adevăr, să definim cum trebuie regiunile desavantajate, Pentru că este vorba aici de modele care încă nu au fost elaborate pe deplin. Această sarcină va reveni comisiei. În ceea ce privește comunicarea comisiei, trebuie să luăm criteriile în mod individual și să le uh, evaluăm, pentru că n-ar fi cinstit pentru anumite regiuni care s-ar putea pomeni imediat sub pragurile definite și și-ar pierde statutul de zonă defavorizată. Acel 66% pe care îl menționați. trebuie să discutăm puțin aceste praguri, să vedem într-adevăr cum vom realiza acest acord fin. Problema trebuie examinată și din perspectiva conceptului de autonomie. Trebuie vor putea statele membre să decide singure și dacă da, pe baza căror principii? Vă mulțumesc. Continuare, domnul Lyon. Vă mulțumesc. Dați-mi voie să-l felicit pe raportor pentru munca depusă și consider într-adevăr că raportul se îndreaptă în direcția justă. Totuși, după cum au spus și antevorbitorii, până când vedem simulările propriu-zise, trebuie să fim prudenți și să nu ne grăbim cu un aviz. Altfel, aș avea rezerve serioase în ceea ce privește numărul criteriilor, de exemplu, și cred că ar putea fi incluse și alte astfel de criterii. Mă interesează aceste regiuni dezvoltate intermediare de ani de zile și, prin urmare, cred că este important să spunem cât de importantă această definire a genurilor este atunci când e vorba de a-i sprijini pe producătorii agricoli din zone care sunt dezavantajate din punct de vedere, defavorizate din punct de vedere natural. cred într-adevăr că trebuie să evităm riscul de abandon al terenurilor, pentru că aceasta este o problemă serioasă. De asemenea, trebuie să vedem dacă aceste criterii sunt cumulative sau, care, sau individuale. Și revenim la faptul că nu știm deocamdată care au fost rezultatele simulările în statele membre. De asemenea, pragul de 66% este problematic. Va trebui să-l judecăm în lumina simulărilor realizate în statele membre. Și vreau să întreb Comisia când se așteaptă să primească aceste informații. Pentru că pe noi ne-ar ajuta într-adevăr dacă am putea vedea aceste hărți. O altă problemă ar fi că dacă sunt zone în care terenurile sunt abandonate, atunci ar trebui să existe o perioadă de sistare a acestor măsuri. Că, pentru că nu, nu n-aș vrea să le facem o surpriză acestor producători, să le spunem, da, regiunea și-a pierdut statutul de zonă defavorizată. Nu, ar trebui să se facă treptat acest lucru pentru a le da posibilitatea producătorilor să facă față acestor schimbări. Însă, oricum, doresc să-l felicit pe raportor Mulțumesc, președinte. Mulțumesc, președinte. Aș dori să vă mulțumesc, uh, domnule Dofman, pentru activitatea depusă în uh, legătură cu acest raport. Acest subiect este unul care pune provocări. Trebuie să înțelegem uh, însă intenția Comisiei atunci când analizează criteriul legat de depopulare. Asta înseamnă că dejertificarea devine un risc. Asta dacă nu uh, se lucrează pământul. Putem astfel ajunge și la o degradare a solului. Uh, prin urmare, ar trebui găsită o soluție intermediară între cei care doresc să păstreze status quo-ul și cei care doresc să elimine acest uh, criteriu. Ar trebui așadar găsită o soluție intermediară, ar trebui să uh, definim populația ca fiind unul dintre aspectele care trebuie luate în considerare. Și asta așa cum uh, plănuiește și Comisia, Comisia se gândește doar la că acesta ar putea fi un aspect de luat în considerare și nu un criteriu. Ar putea fi luate măsuri la nivel regional și local, astfel încât să uh, dezvoltăm o hartă cu zone uh, intermediare, să definim uh, granițe regionale și aici autoritățile regionale trebuie consultate împreună cu organismele agricole, cu agricultorii și asociațiile lor, precum și organizațiile femeilor. Asociațiile locale de la nivelul statelor și comunelor trebuie și ele consultate pentru că vor avea și ele un rol de jucat. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur să văd că domnul Dorfman uh, lucrează la acest uh, raport, pentru că dânsul cunoaște zonele montane foarte bine. Prin urmare, vreau să mulțumesc pentru uh, rezultatul cu care a venit până acum. Cred că propunerea comisiei nu este suficientă. Dacă unul dintre aceste criterii și doar unul este um, depășit, atunci vorbim despre zone defavorizate. Uh, apoi, um, în ceea ce privește ajutoarele, dacă nu treci de prag, uh, nu ești uh, destul de um, defavorizat. Prin urmare, situația nu este echitabilă. Unele dintre calcule ar trebui regândite. Sunt uh, uh, anumite zone fertile în uh, Franța care sunt considerate zone defavorizate, pe când masivul central francez nu este considerat ca zonă defavorizată și ajungem așa, dar la opusul situației pe care ne-o dorim. Noi dorim, de fapt, o acoperire agricolă bună în Europa. Nu putem să ne folosim așadar de niște criterii greșite. Pentru că dacă nu aplicăm așa cum trebuie aceste criterii, practic vom descoperi că nu avem o acoperire bună pentru sistemul agricol din Europa. Așadar, ar trebui să ne folosim uh, de influența pe care avem pentru a ne asigura că avem uh, regulile de care avem nevoie. Putem petrece ceva timp discutând acest subiect și sperăm că împreună cu raportorul vom putea găsi o soluție foarte bună. Și aceasta pentru că nu dorim să dezavantajăm anumite regiuni în mod uh, serios. În continuare are cuvântul domnul Smith. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să felicit și eu pe domnul raportor. Um, acest domeniu reprezintă un unul uh, fundamental pentru arhitectura politicii agricole comune și am uh, avut uh, o experiență plăcută cu zonele defavorizate și cu modul în care acestea pot funcționa bine. În aliniatul 3 um, se vede clar cum funcționează zonele și, evident, acest lucru este bun câtă vreme nu produc tutun. Trebuie să reținem uh, câteva aspecte aici. E adevărat că nu avem o părere definitivă în legătură cu propunerea Comisiei, pentru că încă activitatea este în uh, desfășurare. Uh, trebuie într-adevăr mai rafinate, trebuie rafinate în puțin lucrurile, cum spuneți și dumneavoastră în aliatul O, pentru a asigura că aceste criterii sunt într-adevăr adecvate și că zonele defavorizate sunt realmente zone defavorizate. Uh, teritoriile Luxemburgului au fost uh, considerate ca fiind uh, o zonă defavorizată, când de fapt aceasta este o zonă ideală pentru agricultură. Am înaintat câteva amendamente pentru a ne asigura că reforma zonelor defavorizate este subliniată și că ea este luată în uh, discuție împreună cu celelalte uh, dimensiuni reformate în politica agricolă comună. Această politică trebuie apărată atunci când vine vorba despre bugetul alocat prin politica agricolă comună, pentru că dacă nu sunt bani, practic politica nu poate fi pusă în aplicare. Trebuie legate zone defavorizate de fermieritul intens și trebuie să ne asigurăm exact ce înseamnă uh, acesta. Și aici subliniem rolul uh, um, organismelor uh, uh, regionale și uh, rolul actorilor uh, locali și regionali. Ne, trebuie să ne asigurăm că autoritățile acestea sunt implicate în discuție. Mulțumesc! În continuare, am să dau cuvântul doamnei Egle. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că domnul raportor chiar merită mulțumirile noastre pentru că a pus uh, punctul pe I. Cât privește propunerea comisiei, nu înțeleg cum s-a ajuns la ea. Ani de zile am uh, considerat că e important să ne asigurăm faptul, de faptul că zonele defavorizate sunt promovate și că ele vor deveni parte integrantă a sectorului agricol. Întotdeauna există un pericol și eu cred că este un pericol real când analizez aceste criterii propuse uh, și cred că raportorul a descris foarte bine această situație multe regiuni ar putea să cadă în afara uh, pragurilor uh, stabilite. Și atunci, uh, pur și simplu, am avea probleme cu eroziunea, probleme cu care nu ne confruntăm în prezent. Deci, indiferent care ar fi poziția noastră vis-a-vis -vis de promovarea tutunului, e clar că avem nevoie de mult timp pentru a susține companiile mici, pentru a susține locurile de muncă, pentru a ne asigura că aceste regiuni continuă să fie populate. Așadar, în principiu, tot ce oferim uh, uh, zonelor defavorizate trebuie să aibă în vedere acest scop. Uh, într-adevăr, Curtea de Conturi ne critică, dar trebuie să vedem mai exact în ce constau aceste critici. Cum putem schimba lucrurile care nu funcționează acum, însă nu putem porni din nou de la zero. Nu știu dacă analiza mea nu e cumva greșită. Însă aș dori să susțin pe domnul raportor uh, uh, în legătură cu majoritatea punctelor, dar cred că trebuie să fim puțin mai uh, clar când vine vorba despre aceste metode de calcul. Ea ar trebui să fie mai clare și mai simple. Chiar cred că trebuie să avem o poziție puternică aici, care trebuie din nou afirmată. Nu dorim însă să uh, transferăm problema Comitetului Regiunilor pentru că suntem competenți și noi pe fond. În continuare, domnul Nicholson. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Se pare că nu mai avem uh, timp, dar vă asigur că nu din cauza telefonului mobil am avut probleme cu microfonul. Sunt de acord cu ceea ce spunea uh, doamna uh, Cred că toți, cu toții dorim uh, același lucru. Doresc și să îl felicit pe raportor pentru raport și pentru timpul și uh, efortul depus. Să fim foarte atenți că intrăm pe uh, un uh, teren minat acum. Noi uh, punem întrebări, dar uh, asta nu înseamnă că întrebăm cât de sus trebuie să sărim. Noi, ca membri ai uh, Parlamentului, uh, primim 38 uh, și jumătate la sută din salariile celor care pot să ia decizii. Prin urmare, uh, trebuie să ne gândim că aceste persoane chiar au susținut zonele defavorizate pentru că altfel uh, ele nici măcar nu ar mai exista acum. Sunt de acord cu George uh, care spunea că atunci, până atunci când vedem um, hărțile nu putem să avem o privire pe termen lung în legătură cu subiectul. Uh, nu putem permite Comisiei să facă un pas mai departe până când nu avem criteriile uh, corecte, iar acestea trebuie să existe pentru toate părțile Uniunii Europene. Criteriile uh, care ar putea defini o zonă defavorizată în Spania sau în Grecia uh, trebuie să respecte aceleași standarde uh, ca pentru alte zone, precum zona de unde vin eu. Până la urmă ne gândim să găsim o măsură care să uh, folosească tuturor zonelor, însă nu cred că așa ceva este uh, realist. Mai trebuie definite puțin și ajustate la zone criteriile. Nu vreau să insist mai uh, mult, aș dori doar să felicit la doctorul și să afirm faptul că această comisie abordează lucrurile dintr-o perspectivă foarte rațională. Însă, Până când Comisia nu ne oferă toate dovezile pe care le solicităm, nu se poate aștepta ca noi să fim de acord cu această propunere. Poate să existe consens uh, la nivelul Comisiei lui Barroso în legătură cu acest subiect, dar eu mă voi lupta uh, cu acest text și împotriva lui până când nu primim toate informațiile necesare. Mulțumesc! Mulțumesc, îmi cer scuze că n-am ascultat decât uh, ultimele contribuții. Vreau să mulțumesc și raportorului pentru activitatea depusă. Cum spunea și domnul Nicholson, uh, trebuie să uh, vedem niște exerciții de simulare, trebuie să înțelegem ce impact ar avea aceste criterii asupra zonelor desemnate. Doamna Iegel a subliniat și ea acest punct. Anumite zone ar putea cădea în afara criteriilor, ar putea fi astfel marginalizate și ar trebui să vedem ce implicații ar putea avea toate măsurile noastre asupra fermierilor din zonă. Cât privește Curtea de Conturi, ea ridicat problema și cred că ar trebui să fim foarte atenți atunci când reacționăm la îngrijorările manifestate de Curtea de Conturi ne gândim puțin și la oamenii care trăiesc în aceste zone mai puțin uh, uh, favorizate. Astăzi, uh, la prânz, am discutat despre nevoia de a um, ajuta fermierii să gestioneze terenul în aceste zone și putem face acest lucru asigurându-ne că aceștia au ceva bani la dispoziție. Și, din nou, felicitări pentru raportor. Înțeleg că acum nu vom beneficia de rezultatele exercițiilor de simulare până la sfârșitul lui februarie, deci mai avem puțin timp la dispoziție. Mulțumesc! Eu, ultimul vorbitor este domnul Capula Santos. Muito obrigado, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu majoritatea opiniilor exprimate aici. Am, uh, de asemenea, o uh, opinie pozitivă vis-a-vis de uh, activitatea raportorului. Însă există aici două lucruri care trebuie corectate, după părerea mea. La punctul 5 și la punctul 8 ar trebui făcute niște corecții. La punctul 5 raportorul spune că este de opinia că aceste opt criterii ar putea să fie adecvate, dar Totuși, dacă susținem în mod exclusiv aceste opt criterii, nu avem abordarea corectă, pentru că am putea susține și alte criterii. Și apoi, la punctul 8, uh, raportorul uh, vorbește despre date economice, însă trebuie să ne mai gândim și la uh, date de natură socială sau demografică. Și am așadar atâtea, câteva comentarii în legătură cu aceste două puncte, dar altfel raportul merită lăudat și cred că uh, domnul raportor se va arăta deschis la schimbarea acestor două puncte pentru a îmbunătăți raportul. Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Dantan pe care îl rog să se încadreze într-un minut. Je voudrais m'associer aux félicitations. Aș dori să mă alătur și eu felicitărilor care au fost uh, adresate raportorului. Acest raport este unul echilibrat în ceea ce privește uh, prezentarea hărților. Pot să vă spun că câteva hărți uh, de genul acesta există deja. În uh, Franța, harta care uh, permite soluționarea lucrurilor uh, ne arată faptul că um, provincia Champagne ar trebui să beneficieze de noi dispoziții. De fapt, produsul uh, numit șampanie a fost folosit în secolul XVI pentru a îmbunătăți calitatea uh, terenurilor. Uh, așadar, trebuie să luăm în considerare și criterii economice, și criterii sociale, și criterii demografice, pentru că pământul presupune muncă fizică. Am încheiat lista vorbitorilor. Așa cum am menționat, comisia este reprezentată de doamna Josephine Loris Hoffman, pe care o rugăm să ia cuvântul cât se poate de succint pentru a ne putea permite să continuăm ordinea de zi. Thanks very much, Chairman. I will try... Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fac uh, tot ce se poate din perspectiva uh, limitei de timp, uh, pentru că s-a spus multe lucruri interesante. Nu cred că pot să fac totul într-un minut, dar voi încerca. Uh, Aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru că consider că acest raport este corect și descrie corect situația și dificultățile cu care ne confruntăm. Însă dați-mi voie la început să vă reamintesc un aspect care a fost uh, uitat. Noi nu acționăm doar pe baza uh, criticii uh, aduse de către Curtea de Conturi. Consiliul ne-a solicitat și ne-a dat și un mandat în 2005 pentru a revizui delimitarea zonelor defavorizate intermediare și pentru a înainta propuneri pentru elaborarea unui nou sistem. De aceea funcționăm noi în acest domeniu, altfel n-am fi atât de ocupați cu acest subiect. Uh, acesta este exercițiul în cadrul căruia ne aflăm și dacă îmi dați voie, foarte pe scurt, aș dori să clarific uh, trei uh, elemente importante care au apărut în comentariile dumneavoastră și care cred eu că merită puțină atenție. Mai întâi se pune problema Pragul de 66%. De ce avem acest prag? E bine, regulamentul și sistemul solicită să existe uh, uh, un uh, handicap natural semnificativ iar pentru a afirma că într-o zonă există un handicap semnificativ, majoritatea terenilor agricole din zona trebuie să, se, să fie obiectul acestui handicap. Altfel, dacă există um, uh, activități valide care considerați că trebuie susținute în aceste zone, asta trebuie făcut prin intermediul altor fonduri. Prin urmare, LFE-urile nu reprezintă singura uh, măsură de uh, susținere a fermierilor uh, pentru a păstra anumite sisteme uh, agricole în zonă atunci când uh, majoritatea terenului nu suferă de un handicap. Am solicitat uh, statelor membre să testeze și alte praguri. Nu insistăm asupra acestuia. Noi le-am propus să testeze și pragul de 66% și cel de 50% și altele pentru a vedea ce trebuie să analizăm până la urmă atunci când vom vedea hărțile. Și am solicitat statelor membre și să propună alte criterii criterii, pentru că adesea spuneați că uh, aceste criterii nu pot să acopere întregul teritoriu al uh, Uniunii Europene. Și ne interesează aceste propuneri ale statelor membre, le luăm în considerare la modul foarte serios. Avem și specialiști care ne ajută în cadrul acestui proces. Deci procesul nu s-a încheiat și am înțeles că acest uh, raport merge în următoarea direcție. Criteriile care există la acest moment pot fi luate în considerare ca și criterii obiective, ca și criterii care pot fi folosite pentru a defini uh, semnificația termenului de handicap natural. Pentru că asta trebuie să obținem noi de pe urma procesului. Trebuie să venim cu o descriere adecvată a uh, unui handicap natural pentru agricultura din Europa în diverse circunstanțe. Sunt de acord cu uh, acest lucru, dar trebuie să găsim și indicatorii generali care clasează handicapul în Europa. Și apoi uh, mai intervine și problema uh, cumulării, adică uh, problema cumulării acestor criterii. Sigur că putem acumula criteriile în această abordare. Asta înseamnă că putem avea o zonă în care avem uh, o problemă legată de natura solului și uh, ai și o problemă legată de temperatură. Deci, poți să faci treaba asta pe mai multe zone și acest lucru poate să cumuleze 66%. Din punct de vedere științific, însă, avem probleme cu obținerea acestui amestec de criterii diferite care nu ating acest uh, prag, deci acest handicap uh, real ca, uh, care a fost identificat de experți. Și în ideea că dacă nu am un handicap care să mă ducă la 100%, atunci folosesc 3 de către 20 și așa mai departe. Deci este o dificultate pe care trebuie să o abordăm. Și, în fine, un ultim aspect este vorba de criteriile socioeconomice pentru ca această măsură să fie o măsură de combatere a depopulării. Uh, așa am gândit această măsură uh, ca o măsură menită să împiedice uh, abandonul terenurilor pentru uh, aceste regiuni care continuă să fie deschise și unde comunități de oameni continuă să trăiască și să muncească. Este vorba de o, uh, pentru, de, și de alte lucruri. Ai nevoie de ocuparea locurilor de muncă, de măsuri țintite însă pentru a face ca aceste regiuni uh, să uh, prospere, în plus față de abordarea privind zonele defavorizate. Deci, pentru pentru că depopularea și rata ei se schimbă de-a lungul uh, vremii. Ori noi avem nevoie de niște criterii permanente. Și, în fine, în legătură cu șampania. Uh, știm că se poate întâmpla așa, pentru că în regiunea Champagne uh, sorul este foarte pietros, uh, care, iată, până la urmă s-a dovedit foarte bun pentru cultivarea acestor struguri. Dar în felul acesta am, uh, am introdus cea de-a doua etapă de nuanțare, obligând statele membre uh, să scoată acele uh, zone cu dezavantajate care depășesc, pot depăși acest handicap. Deci includerea regiunii Șampaniei nu va avea loc pe această hartă. Mulțumesc. Mulțumesc Comisiei. Are cuvântul uh, raportorul, domnul Dorfman, pentru concluziile finale. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ähm, ja. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că pot să vă spun că majoritatea comentariilor colegilor mei, iată, merg în uh, aceeași uh, direcție și nu se contrazic. De fapt, nu prea mai am uh, multe de spus. Ați menționat această chestiune a eliminării treptate. Sigur că aceasta este una importantă, dar uh, dacă e, poate că trebuie să regândim ce se va întâmpla cu aceste, cu aceste regiuni care uh, intră sub incidența pragului. În esență, o regiune dezavantajată este, în fine, se leagă și de ceea ce se întâmplă acolo din punct de vedere cultural. Iată, în regiunea Champagne lucrurile s-au, au progresat și au, până la urmă au, au inversat eșecul într-un succes. Deci, Sigur, chestiunea uh, recoltelor și culturilor care se cultivă într-o regiune este une, una importantă. Poate că acea etapă de, de, fiind de nuanțare de, că vorbea, de care vorbea Comisia ne va permite să găsim o soluție. Cât privește criteriile, uh, aș dori să avem uh, niște regulamente care să nu excludă criteriile economice. Această nuanțare care intră oarecum pe ușa din spate, uh, din spusele comisiei, mi se pare o abordare rezonabilă. Sigur că trebuie să vorbim cu Comitetul Regiunilor, cu Comitetul Economic și Social European. Uh, contribuția lor trebuie să se facă auzită și simțită. Și uh, categoric vor fi consultate aceste două comitete. Dar Problema și întrebarea care se pune tot timpul este cum alegem corect regiunile. De fapt, asta este problema cheie. Pentru că avem de-a face cu o chestiune politică foarte importantă și sunt convins că agricultorii trebuie să-și dea seama și să perceapă sistemul și mecanismul ca fiind unul corect. Așadar, ca să nu mai eh, lungesc eh, vorba, vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat de la Comisie, de la Secretariat și eh, categoric în următoarele săptămâni o să aștept cu nerăbdare comentariile colegilor mei. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule Dorfman. Vă reamintesc faptul că termenul pentru depunerea amendamentelor a fost stabilit pentru 4 februarie la ora 12 Votul în comisie va avea loc în ședința din 16-17 martie, iar votul în plen va avea loc în luna aprilie. Trecem la punctul următor, care este examinarea proiectului de aviz referitor la Cartea Verde a Comisiei privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană. Raportorul pentru aviz este domnul Salvatore Carona, căruia îi dau cuvântul pentru a prezenta avizul domniei sale. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut deja o ocazie să discutăm um, aceste aspecte uh, și cred că uh, toți colegii au uh, documentul care a fost tradus în toate limbile. Știu că nu mai avem uh, mult timp la dispoziție în această seară și de aceea, foarte pe scurt, dacă îmi permiteți, o să spun câteva aspecte esențiale, ideile esențiale ale acestui uh, proiect de raport. Primul aspect esențial uh, și pe care am încercat să-l traduc în raportul meu se referă la nevoia de a asigura o bună gestionare a deșeurilor biologice, deci biodegradabile în contextul uh, ciclului de bună uh, gestionare a deșeurilor menit să asigure conservarea resurselor uh, și reducerea efectelor negative la nivel global. Agenția de Mediu a Europei europeană a arătat că peste 40% din aceste deșeuri sunt pur și simplu uh, îngropate în gropile ecologice. Sigur că consecințele sunt importante, ele sunt suportate atât de mediu cât și de noi, de sănătatea uh, publică. Și ne putem imagina și alte consecințe. Pentru că o groapă ecologică, până la urmă, a fost întotdeauna, să spun, destinația cea mai puțin de dorit pentru aceste deșeuri una de uh, ultimă instanță și nu una preferată. Eforturile care s-au făcut uh, în uh, acest raport au fost venite să analizeze alte alternative menite să asigure că aceste gropi ecologice sunt până la urmă doar, folosite doar în ultimă instanță. Un alt aspect cheie din uh, raport uh, este uh, felul în care această, această ierarhie a deșeurilor pe care am încercat să o, să o prezint din punct de vedere al reciclării. Deci, compostarea și așa mai departe, în sensul asigurării unei, unui viitor pentru agricultură și mediu. Compostarea, de exemplu, poate să reprezinte o metodă relativ simplă de eliminare a acestor deșeuri biologice și să-și aducă o contribuție importantă la combaterea schimbărilor climatice eh, și la păstrarea eh, nivelurilor de fertilitate ale terenurilor cultivabile. Sigur că acestea trebuie eh, recoltate Uh, pentru, la momentul în care potrivit în vederea uh, compostării. Deci asta este un lucru foarte important în vederea utilizărilor ulterioare ale compostului. Și cred că Comisia ar trebui aici să uh, împingă, să, să Uh, lucrurile înspre atingerea acestor uh, ținte legate de reciclare prin compostare și așa mai departe la nivel european. Nu trebuie însă să uităm faptul că uh, este vorba de o chestiune pe scară foarte largă, dar pentru că dacă ne uităm la producția anuală de deșeuri, constatăm că ea este undeva între 65 și 100 de milioane de tone de exemplu, deșeurile produse din grădini, de grădinile oamenilor, pur și simplu, sau de uh, industria alimentară. Deci vorbim de zeci de milioane de tone. E un volum foarte mare și o chestiune foarte uh, importantă legată pur și simplu de amploarea uh, problemei. Am să mă opresc aici pentru că nu mai avem timp, aștept însă comentariile și întrebările colegilor. Mulțumesc! Uh, pentru că timpul dedicat ședinței noastre aproape a expirat și n-aș vrea să abuzăm de îngăduința interpreților, propun ca intervențiile să se limiteze la strict un minut și dau cuvântul doamnei McGuinness. Vă mulțumesc, domnule președinte. N-am să vorbesc mai mult de un minut, pentru că suntem cu toții foarte obosiți. Îl felicit pe raportor pentru munca depusă. Aș avea câteva sugestii și sper că putem ajunge la un compromis. Două comentarii. O îngrijorare. Nu văd de ce compostarea este văzută ca o soluție la probleme solului, pentru că volumul de compost pe care îl putem produce este destul de mic. Există, dar într-adevăr, o legătură, însă contribuția și îmbunătățirea ar putea fi semnificativă. De asemenea, mă îngrijorează faptul că terenul agricol ar putea să devină o zonă de depozitare a deșeurilor. Există niște standarde în materie de tratare a biodeșeurilor și de calitate a acestui compost, deci nu orice să fie uh, considerat compost. Există posibilitatea ca în anumite zone se, se folosește sistemul actual de drenaj. Uh, nu știu dacă acest lucru se va putea face peste tot, dar trebuie să nu fie scăpat din vedere. Și în al treilea rând ar trebui să îi convingem pe oameni să adopte această idee a compostării oamenii vor trebui să obișnuiască cu această idee dacă aș, acceptăm compostarea, că vor exista mai multe uh, stații de compostare care implică o serie de inconveniente pentru oamenii care locuiesc în zona respectivă. Va trebui să vedem uh, în ce măsură putem ajunge la niște compromisuri cu privire la o serie de amendamente. Îi mulțumim domnului Corona pentru avizul domniei sale. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să-și asume inițiativa legislativă în acest sens doar după un schimb de opinii cu privire la un biomanagement efectiv. Nu e o sarcină pur birocratică. Trebuie să discutăm acest, această problemă în comisia noastră, pentru că tratarea adecvată a biodeșeurilor afectează direct calitatea solurilor. Este foarte important să vedem care este capacitatea de absorbție a apei în aceste soluri și de depozitare a, sau de stocare a nutrienților. Raportul face pertinent o distinție între și spune că fostele de depozitare pentru acesta trebuie să fie o ultimă opțiune pentru a nu pierde astfel o resursă naturală majoră. Cred că ar trebui să ardem aceste biodeșeuri doar atunci când se dovedește că într-adevăr putem obține energie din acestea. Însă n-aș spune că nici aceasta ar trebui să fie o opțiune supremă, ultimă. În Germania avem reglementări care impun standarde ridicate în acest sens și probabil avem un model de urmat. Vă mulțumesc. Un minut. Look at good. I'll be very brief. Mr. Chairman, uh, am să vorbesc foarte pe scurt, domnule președinte. Considerați că Uniunea Europeană trebuie să intervină în acest sens? Uh, standardele actuale diferă și nu trebuie să pierdem o resursă naturală de asemenea valoare, uh, aruncând-o pur și simplu într-o groapă de depozitare. În ceea ce privește arderea acestor deșeurilor, probabil este a doua opțiune nefericită. Mm, eu consider că Trebuie să găsim o metodă de a recicla aceste deșeuri biologice, eventual să le transformăm în biogaz, mai ales deșeurile alimentare. Tehnic nu este dificil de realizat acest lucru. S-au făcut progrese deosebit în ultimii ani și consider că substanțele organice trebuie să fie tratate în stațiile de producere a biogazului înainte de a fi împrăștiate pe terenurile agricole. De doamna Fras. Nu știu dacă mai avem uh, prea mult timp, dar uh, vă rog să vă încadrați într-un minut, dacă Vă mulțumesc foarte mult. Fără a intra în detalii, pot să spun că observațiile au fost extrem de pertinente și am luat notă de ele. Comisia salută interesul Parlamentului în acest dosar și consideră că analiza detaliată făcută aici este deosebit de folositoare. Vă mulțumim pentru, și pentru aspectele relevate în Cartea Verde și pentru sprijinul acordat acestor puncte de vedere. Observ că avem puncte comune de interes și de discuție în cazul în care ne decidem să trecem la măsuri concrete în domeniu. Dați-mi voie doar să subliniez o serie de aspecte uh, a căror prezență ne-a bucurat nespus în proiectul de aviz. În primul rând, uh, ideea de prevenire, sprijinul pentru ideea de reciclare și compostare, de asemenea recunoașterea deșeurilor biologice ca o resursă naturală valoroasă, rolul deșeurilor ca derivați de îngreș, îngrășămintelor derivate din deșeuri biologice și folosite la îmbunătățirea calității solului și, în ultima instanță, necesitatea de standarde de calitate. Prin urmare, așteptăm cu nerăbdare avizul Comisiei. Vă mulțumesc. Ei, domnule Caruna, aveți cuvântul pentru concluzii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ar dori să mulțumesc și colegilor pentru contribuțiile lor. Știu că suntem la sfârșitul întâlnirii, nu vreau să mai intru în detalii, punct cu punct, însă dați-mi voie să vă spun că observațiile noastre complementare vor fi luate în considerație și voi da curs acestor sugestii. Sper să avem un răspuns unitar Vă mulțumesc. 10. Votul va avea loc în uh, ședința din 22-23 februarie 2010. La punctul diverse am un anunț. În cadrul ședinței de ieri, după amiază, coordonatorii grupurilor politice au decis să confirme poziția adoptată de Parlament cu privire la raportul domnului Sikierski privind ajutoarele acordate persoanelor celor mai de, cele mai defavorizate Comisia noastră va recomanda așadar plenului să confirme opinia adoptată în 26 martie 2009 ca poziția sa în primă lectură în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Dacă nu există obiecțiuni, consider această propunere adoptată. Următoarea noastră ședință va avea loc în 22-23 uh, februarie.